Okazuje się, że w dzisiejszej przerwie... și domnilor, bine ați venit! Se pare că astăzi au loc foarte multe evenimente importante în pauză de masă, au loc chiar seminarii foarte asemănătoare cu următorul punct de pe ordinea noastră de zi. În ceea ce urmează ne vom concentra pe un studiu cu privire la sectorul bovinelor, provocări și oportunități, lapte și carne. O analiză a situației actuale în sectorul bovinelor, o analiză a legăturilor dintre sectorul lactatelor, sectorul cărnii, ce provocări și ce oportunități există, care este situația la ora actuală cu criza De asemenea, studiul își propune să analizeze scenariile posibile pentru viitor în ceea ce privește dezvoltarea acestui sector. Avem multe de dezbătut astăzi. Cu toții știm cât de important este acest sector în agricultura europeană. Știm care este situația pe piața lactatelor, precum și pe piața cărnii de vită. Și ne dorim să știm mai multe, să avem o analiză mai aprofundată și de, tocmai de aceea am cerut un studiu pe această temă. Aș dori să le urez bun venit experților. Domnul Rico Ile și domnul Rul Jongenel. Ei sunt de la renumita Universitatea Agricolă din Wageningen. Una dintre cele mai importante universități în domeniul cercetării în agricultură. Acestea fiind spuse, aș dori să vă să rog pe expert să ne prezinte uh, ce are de spus. Ați primit și studiul, el cuprinde două volume, iar cel de-al doilea cuprinde anexe cu statistici. Dacă ați putea să vă limitați la 10 minute fiecare, este la latitudinea dumneavoastră în ce ordine vorbiți, iar apoi vom avea o dezbatere cu eurodeputații interesați, și în cele urmă puteți răspunde comentariilor. Dacă nu a, este de ajuns 10 minute fiecare, puteți depăși puțin. Vă urez încă o dată bun venit, aveți cuvântul. Mulțumesc pentru această introducere, domnule președinte. Bine ați venit la această dezbatere cu privire la studiul care se concentrează pe oportunitățile și provocările din sectorul european al bovinilor. Eu sunt Rico Ile, alături de Rul Jongenel și de Thomas Venus, coautorii acestui studiu, precum și alături de Lisbeth Dries și Justus Wesseler, de la Universitatea din Wageningen, am uh, lucrat la acest studiu cuprinzător. Studiul este foarte cuprinzător și de aceea, în cele ce urmează, ne vom limita la aspectele principale – Am dorit să mulțumim DG Agri pentru sprijinul său. Ne-a ajutat la culegerea de date. Prezentarea noastră se va concentra pe aceste trei aspecte. În primul rând, vom vorbi despre câteva oportunități foarte importante ale sectorului european al bovinelor. Apoi vom vorbi despre provocări provocări cu care s-a confruntat sectorul în ultimii ani și cu care probabil va continua să se confrunte pe viitor. În cea treia parte, Rul Jongenel ne va vorbi despre opțiunile de politică în acest sector. În partea dreaptă acestui slide vedeți o hartă Și această artă ne arată de ce este important să avem o analiză pe regiuni a sectorului bovinelor. Este o hartă a numărului de exploatații care au vite la nivelul NATS 2. Cu cât este mai întunecată culoarea, cu atât sunt mai multe exploatații din regiunea respectivă care au vite. Sunt câteva regiuni cu verde foarte deschis, de aproximativ 100 de ferme pe regiune. Însă, în regiunile cu verde în, cus, în sus, se ajunge până la peste uh, 1500 de ferme. În așa fel încât să avem informații mai clare cu privire la situația completă din Uniunea Europeană, am, am abordat o astfel de perspectivă pe regiuni în studiul nostru. Aici aș dori să vă atrag atenția asupra câtorva grafice esențiale din studiu. În studiu se află mult mai multe informații, dar noi aici am dorit să subliniem mesajul principal al acestor grafice și apoi vă vom da câteva detalii. Aici vedem structura pe stat membru în sectorul european al bovinelor. Defal... Structura este defalcată în valoarea totală de producție pentru cele trei tipuri de uh, ferme care sunt cuprinse în sectorul european al bovinelor. Graficul de sus cuprinde contribuțiile statelor membre la uh, producția totală, valoarea producției totale a fermelor de lapte. În total este de aproximativ 55 de milioane de euro. Doar Germania contribuie 10 miliarde, miliarde îmi cer scuze, de euro, urmată de Franța, Olanda, Regatul Unit și așa mai departe. Situația este asemănătoare la fermele mixte și la fermele specializate uh, pe creșterea vitelor pentru carne. Principalul mesaj din aceste grafice este că aproximativ 50% din valoarea de producție din sectorul bovinelor se uh, apare în 4-5 state membre. Este vorba de statele membre care dețin un sector extins al bovinelor. Fie că e vorba de ferme pentru lapte sau ferme pentru carne. Franța, Germania, Regatul Unit și Italia. Principala proporție apare în... Deci proporția este mai mare în statele UE 15. Majoritatea statelor membre în partea dreaptă a acestor grafice contribuie doar marginal la valoarea totală de producție în sectorul european al bovinelor. Care ar fi oportunitățile? Una dintre cele mai mari oportunități pentru sectorul european al bovinelor este faptul că se află pe o poziție de concurență foarte solidă pe plan mondial. în dreptunghiul pe care scrie extra UE, aici apare, de fapt, comerțul Uniunii Europene cu restul lumii. Alături de Noua Zeelandă, Uniunea Europeană este unul dintre uh, principalele uh, organisme la nivel mondial care expo- exportatori neți de uh, vită, de produse din carne de vită. Proporția fiecarei țări corespunde dimensiunii pătratului din grafic. Cu cât este mai mare pătratul, cu atât este mai mare proporția țării respective la importuri sau exporturi. Țările care sunt exportatoare nete sunt cu verde deschis și țările care sunt importatoare, importatoare nete sunt cu verde închis. Din graficul acesta puteți vedea în mod direct ce poziție de dominanță ocupă Europa pe plan mondial. O altă, o altă oportunitate pentru sectorul european al bovinelor este faptul că acesta a avut foarte mult de câștigat în ultimii 10 ani de pe urma creșterii importurilor la nivelul marilor țări importatoare asiatice. Haideți să ne concentrăm pe coloanele de la, D la F din acest tabel. În coloana D apare țara destinație a exporturilor de lactate din Europa. În coloana E apare diferența procentuală în valoarea de exporturi dinspre Europa către țara respectivă. Termenii de comparație sunt anul 2004 și anul 2014. În coloana F apare regiunea în care se află țara de destinație. China și Pakistan au populații foarte mari și au înregistrat o creștere foarte mare a importurilor de lactate. E, exporturile europene către acele țări au crescut aproximativ de 10 ori în ultimii 10 ani. O altă oportunitate pentru sectorul european o reprezintă creșterea și stabilitatea prețurilor în avator pentru animalele acestea. Prețurile din 2002 au dat dovadă de stabilitate. Au fost chiar mai stabile decât prețurile lactatelor. Diferențele au crescut. În această diagramă puteți vedea cu linia neagră închisă apare prețul în abator pentru porci în euro per 100 de kilograme. Pe axa din dreapta puteți vedea exact cifrele. Celelalte patru linii sunt prețurile la abator pentru bovine și ele sunt comparate cu prețurile pentru porci și în partea din stânga există proporțiile. De exemplu, în 1991, pre- prețul vacilor era, de, era cu 50% mai mare decât prețul porcilor. Până în 2015, prețul juncanilor era cu 200 de ori mai, la sută la mai mare decât prețul porcilor. Asta înseamnă că în perioada în care prețurile sunt volatile, prețurile stabile pentru carnea de bovine pot reprezenta o oportunitate pentru producători, în așa fel încât aceștia să ocupe o cotă de piață. O altă oportunitate pe care am identificat-o noi este o creștere semnificativă a creșterii de vite în cele 13 state membre ale Uniunii Europene din 2011. În această diagramă ilustrează faptele. E vorba de linia care reprezintă vacile care alăptează. Această diferență apare pe axa din dreapta. Numărul de vaci care alăptează în UE13 a crescut din 2000 cu 160% până în 2015. E vorba de o extindere considerabilă a producției de astfel de vaci în uh, acele state membre vizate. Furthermore, we have briefly we would highlight some more opportunities, but we don't have time to discuss them in detail. Nu avem, uh, din păcate, uh, timp să discutăm în detaliu oportunitățile care se oferă sectorului uh, bovinelor. E vorba de câștiguri în productivitate care au avut loc în, ultimii, în ultimele decade. E vorba de produse lactate de calitate și de valoare sporită. Acest lucru ar putea duce la o dezvoltare uh, a acestui domeniu. Pentru anumite regiuni uh, din Uniunea Europeană, în principiu, există o capacitate de revenire sporită pentru că um, prin, datorată diversificării veniturilor. În uh, estul Uniunii Europene, fermele mixte au uh, surse de venit mai stabile decât um, fermele de lapte foarte specializate care există în vestul Uniunii Europene. Ceea ce înseamnă că multe ferme uh, din Uniunea Europeană ar putea fi folosite și pentru gestionarea peisagistică și pentru uh, alte scopuri. Există în uh, primele 15 state UE o concentrare a fermelor de lapte în anumite regiuni. Uh, ceea ce duce uh, la practici neechitabile de comerț. Acestea fiind spuse, permiteți-mi acum să subliniez mai multe uh, provocări cu care se confruntă sectorul bovinelor în Uniunea Europeană. Probabil că aceleași provocări vor rămâne valabile și în anii ce vor urma. În primul rând, schimbarea structurală în formarea prețului la lapte din 2007. Uh, în special, uh, incertitudinea tot mai sporită începând cu anul 2007, care se poate vedea în lungimea uh, barelor, coloanelor. Se vede diferența între prețul cel mai mic și cel mai mare mediu pe parcursul unui singur an. Pentru 1991, de exemplu, la lapte coloana se oprește la minus 13%, ceea ce înseamnă că cel mai mic uh, preț la lapte în uh, întregul an era cu doar 13% mai mic decât prețul cel mai înalt. Uh, mai târziu, prețul, această diferență se ridică la 30% și până în anul 2006 diferențele între prețurile medii mari și mici pentru laptele crud și pentru lactatele procesate uh, s-a uh, sporit, s-a, s-a mărit semnificativ începând cu anul 2007. O altă provocare o reprezintă schimbările structurale permanente în structura de producție. Uh, în special în primele 13 state ale, Uniunii Europene, ceea ce durează cam de 15 ani și afectează numărul de animale și numărul de vaci de lapte. Diagrama arată clar situația. Ea ne arată evoluțiile temporale ale variabilelor cheie pentru producția de lapte în Uniunea Europeană din anul 2000. Și uh, evaluează evoluțiile numărului de vaci de lapte, producției de lapte pe vacă în primele 13 și primele 15 state ale Uniunii Europene. Vedeți în um, linia punctuată de culoare închisă, care se îndreaptă în jos, că în primele 13 state UE numărul de vaci de lapte scade permanent. În 2015 acest uh, număr a crescut cu 30% comparativ cu anul 2000. În primele 15 state UE, uh, linia continuă de culoare închisă, putem vedea că a existat uh, o scădere semnificativă prin 2007, după care numărul de vaci de lapte a început să crească din nou în 15 state membre. O altă provocare majoră este că unul dintre tipurile de fermă care țin vaci depind foarte mult de prețul producției sau unui anumit tip de producție. În prima coloană, coloana A, avem fermele, eh, tipurile generale de fermă care există, apoi eh, apar fermele de lapte specializate și fermele de vite specializate. Producția totală pentru fermele specializate de lapte sunt de 17 milioane de euro, în cazul fermelor specializate pentru vite 22 de milioane de euro, iar în coloana F putem vedea că 81% din în această valoare totală de producție pentru fermele specializate de lapte sunt realizate prin vânzarea produselor precum laptele, în timp ce fermele specializate de vite, fermele de îngrășare, depind de realizarea venitului uh, de sacrificarea animalelor, ceea ce înseamnă că prețul producției, în special în cazul laptelui, este foarte volatil, ceea ce se traduce direct în veniturile fermierilor, în special în cazul fermelor de lapte specializate. Pentru aceste două tipuri de fermă care țin și vite, dar sunt mai puțin specializate, putem vedea că dependența de producția de produse bovine este mai uh, mică. În cazul uh, fermelor de vite vii uh, mixte, e vorba de cam 36%, iar în cazul fermelor agricole și care se ocupă și de creșterea animalelor, e vorba de doar 25% deci rezistă mai bine la schimbările prețurilor pe uh, piețele uh, finale, fermele mixte. În UE 13 există ferme mici uh, de animale. Putem vedea că dimensiunea medie regională Uh, este uh, marcat aici în funcție de rețeaua de informații contabile agricole. Vedeți că în nord-estul României sunt cele mai mici ferme. Um, o, mărime, o fermă de mărime medie are valoarea de 5.000 de euro, iar cele mai mari ferme sunt în estul Germaniei, având o valoare medie de 1,2 milioane de euro. O altă provocare importantă ține de faptul că cele cinci tipuri de ferme principale care există în sectorul vitelor sunt distribuite inegal pe teritoriul Uniunii Europene, după cum reiese și în această diagramă. Există diferențe în special între UE13 uh, și UE15, diferența fiind mai mică între nord și sud. Dacă privim uh, prima coloană care reprezintă sfermele specializate de îngrășare. Avem 222.000 de de ferme specializate pe îngrășarea bovinelor, localizate în UE 15, în timp ce doar 32.000 de de ferme specializate pentru aceste de producție localizate în UE 13, ceea ce înseamnă că 87% din toate fermele sunt uh, localizate în UE15. Dacă mergem spre dreapta, pentru fermele mixte de animale, lucrurile stau exact uh, aproape invers, 270 231.000 de mii de ferme sunt uh, localizate în UE13 uh, și doar 9 astfel de 9 mii de astfel de ferme sunt, uh, se află pe teritoriul UE15. Și ultima provocare importantă o reprezintă schimbările în preferințele societale Iată evoluția consumului uh, pe cap de locuitor în de diferite tipuri de carne pe teritoriul Uniunii Europene. Din 2000 am consumat uh, constant din 2000 până în 2015 mit, carne în general. În uh, cazul cărnii de pui. În ultimii 17 ani s-a înregistrat uh, o creștere de 30% pe cap de locuitor. Producția, regiunile în care se face producție intensivă poate fi amenințată pe viitor. Aici vedeți intensitatea de animale pe hectar pentru fermele specializate de îngrășare, Vedeți cum este distribuită densitatea în uh, anumite regiuni ale Uniunii Europene. Regiunile cele mai intense se află în nordul Italiei, când pe hectar sunt vreo 6,5 uh, unități de creștere de animale. Cele mai, uh, cea mai mică densitate se află în statele Baltice, în care pe hectar se găsesc 0,5 uh, ferme de animale. Dată fiind importanța crescută a chestiunilor de mediu în politicile publice, uh, acest lucru poate deveni o problemă pentru zonele în care se face creștere intensivă pe viitor. Iată care sunt provocările care ne așteaptă, pe scurt, tot mai mari diferențe uh, de mărime între uh, de ferm, ale fermelor uh, de la o regiune la alta. Sunt anumite regiuni care sunt dependente de ferme specializate de lapte, Fermele de îngrășare a bovinelor au, se regăsesc uh, aproape exclusiv în UE 15. Sectorul bovinelor în UE 13 are o vulnerabilitate crescută pentru că fermele sunt mici și uh, în anii următori vor fi uh, afectate de schimbările structurale. O altă schimbare va fi în cererea națională care este destul de saturată, atât pentru carne cât și pentru lapte. La nivel internațional există problema continuității și uh, cadrelor și stabilității uh, cadrului uh, macroeconomic și politic al partenerilor importanți. De asemenea, regulamentele de mediu pentru siguranța alimentelor și, a, și sănătatea animalelor pot duce la creșterea costului la producător, care va rezista mai greu pe piață. Îi voi da acum cuvântul colegului meu. Ok, I would like to, to continue now with the uh, look to the policy of... Să continui prin uh, prezentarea opțiunilor de politici. În studiul nostru am început să examinăm instrumentele politice existente în cadrul uh, noii politici agricole comune. Am examinat uh, instrumentele orientate înspre aceste sectoare al laptelui și al bovinelor pentru a vedea care este impactul lor. Am studiat de asemenea și impactul preconizat al noilor politici asupra acestui sector. Din punctul de vedere al opțiunilor de politici, cred că este important să facem o diferență între aspectele pe care eu le-aș defini pe un termen mai scurt. Este vorba de nesiguranță, volatilitatea piețelor. Colegul meu a menționat de asemenea volatilitatea sporită a prețurilor laptelui și apoi consecințele pe termen mediu și mai lung, competitivitatea, uh, productivitatea, opțiunile legate de piață. Și ambele chestiuni au fost uh, analizate în studiul nostru. În ceea ce privește PAC 2014-2020, putem să spunem că există un larg set de instrumente aplicabil sectorului bovinelor. Totul începe din primul pilon cu plățile directe, unde există mai multe plăți uh, decuplate, uh, schema dedicată fermelor de mici dimensiuni și sprijinul decuplat, care este orientat în mare măsură uh, sectorului bovinelor. Apoi, organizarea comună a piețelor face parte din primul pilon, de asemenea, cu plasa de siguranță pentru produsele de lapte. Există și măsuri uh, precizate din punct de vedere comercial, mai multe instrumente la care se poate recurge în momentul în care există catastrofe și apoi avem dimensiunea dezvoltării în al doilea pilon cu o serie de măsuri care sunt și ele de asemenea aplicabile sectorului bovinelor. De exemplu, serviciile uh, de consultanță, măsurile M2, apoi schemele de calitate pentru produsele agricole, apoi investițiile în activele fizice, măsura 4, apoi măsura M5 de dezvoltare a exploatațiilor agricole, apoi instituirea unor grupuri și asociații de producători, M9, agricultură organică, M10, apoi măsura 13, mai multe măsuri privind cooperarea, inclusiv lanțuri de aprovizionare scurte, M16 și M17, care este o măsură privind gestionarea riscului. Deci există o gamă largă de instrumente care pot fi aplicabile în sectorul bovinelor și am examinat, am verificat toate aceste măsuri. Și există un mare dezavantaj. În acest moment, cele mai recente informații de care dispunem datează din anul 2013. După cum știți, noua politică a fost pusă în aplicare începând cu anul 2014. Și acest lucru reprezintă o problemă majoră, pentru că, de fapt, nu putem să evaluăm care este impactul noi PAC asupra sectorului laptelui și a bovinelor. Deci, înainte să formulăm recomandări despre privind uh, îmbunătățirile necesare, ar trebui să știm care este situația. A fost una din provocările cu care ne-am confruntat în uh, cercetarea uh, noastră. Deci există o gamă largă de instrumente ale Uniunii Europene care pot fi uh, folosite în acest sector, însă ar trebui să le controlăm mai bine, să le înțelegem mai bine. Ce am făcut până la urmă? Am examinat cel mai important instrument pentru acest sector, din punctul nostru de vedere, este vorba de plățile directe, care au un rol deosebit de important. Am căutat dovezi din uh, vechea uh, PAC, începând uh, cu anul 2013, și aceste informații ne-au indicat că ne-au arătat că plățile directe în vechea PAC reprezentau o pondere foarte mare până la, mare până la foarte mare în, din venitul agricultorilor, mai ales în domeniul bovinelor. Și apoi am examinat uh, politica agricolă comună, am încercat să simulăm, să calculăm mai mult sau mai puțin, să vedem care ar fi impactul PAC actual. Deci am plecat de la uh, un punct de referință din anul 2013, un punct de plecare, apoi am examinat numărul de vită de lapte, de carne și așa mai departe. Am aplicat sistemul plăților directe din noul sistem și uh, noul sistem de plăți decuplate, plecând de la șeptelul existent în anul 2013. Și am făcut un model, o simulare, să înțelegem care ar putea să fie impactul. Există, desigur, diferite, uh, diferite limitări ale unui asemenea exercițiu, însă am putut să înțelegem cum ar trebui să opereze actuala PAC și o concluzie importantă este că, din punctul de vedere al magnitudinii, plățile directe uh, afectează puternic uh, veniturile din sectorul european al bovinelor. Deci, dintr-un, dintr-o perspectivă al, eva, al evaluării, acestea sunt relevante și eficiente în același timp. Sunt relevante pentru că dacă este să examinăm veniturile acestor uh, ferme de lapte și de carne de vită, acestea sunt destul de reduse, mai ales în sectorul bovinelă. Fără aceste plăți directe, mai multe dintre aceste ferme ar face pierderi. Deci, plățile directe răspund uh, uh, nevoii de a completa veniturile și, în plus, studiul nostru ne-a demonstrat că sunt eficiente pentru că îmbun- îmbunătățesc veniturile uh, fermierilor nu garantează un venit similar cu activități din exterior agriculturii, însă îmbunătățesc venitul acelor uh, fermieri. Deci o concluzie directă din partea noastră este că plățile directe și în noul, uh, noua PAC uh, sunt în continuare un instrument eficace. Sunt, aceste plăți sunt, contribuie la formarea veniturilor crescătorilor de vită. De pe această hartă puteți să vedeți care este impactul simulat al uh, noi PAC. În stânga vedeți o distribuire a venitului în uh, fermele uh, specializate pe îngreșarea vitelor. Culorile tot mai nuanțele mai închise reprezintă ponderea mai mare a, ponderea cât mai mare a plăților directe în venitul a, uh, fermierilor respectiv. Ceea ce înseamnă că dacă n-ar fi existat a, uh, aceste plăți directe, atunci fermierii respectiv, crescătorii respectiv de animale ar fi trebuit să își închidă activitățile. În dreapta vedeți acea situație, însă pentru fermele um, de lapte. Vedeți că Aici, în uh, nordul uh, Europei, punterea plăților directe reprezintă 30-40% din venituri și în uh, sudul Spaniei, de exemplu, vedeți că ponderea plăților directe din venitul crescătorilor de vite reprezintă 100%. Trebuie să vă spun că aceste date, aceste cifre trebuie interpretate în cadrul anumitor limitări am plecat de la uh, cifre disponibile din anul 2013. Știm că între timp câteva ferme au fost închise, dimensiunea acestora a variat, deci uh, există anumite limitări în interpretarea acestor uh, hărți. Însă am recurs la acest exercițiu pentru a încerca să înțelegem cât de cât ce se întâmplă. În cercetarea noastră am discutat cu mai, mulți, uh, mai multe părți interesate care ne-au confruntat uh, importanța plăților uh, directe. Deci uh, cifrele de care dispuneam și noi au fost confirmate de părțile interesate pe perioada 2014-2016. Părțile interesate au susținut de asemenea mai multe măsuri care îmbunătăți competitivitatea acestui sector prin inovare. În domeniul bovinelor, productivitatea, de exemplu, din termeni relativi, a rămas în urmă în comparație cu sectorul laptelui. Au fost cerute de asemenea măsuri care să, fie, să poată fi mai ușor de prezis, să fie orientate pe o perioadă mai lungă de timp. Au cerut măsuri care să creeze o egalitate de șanse în interiorul Uniunii Europene, dar și între Uniunea Europeană și părți terțe. Pentru că exista această percepție a apariției unui tratament inegal și din punctul de vedere al previzibilității au fost amintite măsurile excepționale din uh, sectorul laptelui. Unii au salutat aceste măsuri, alții au, au considerat că acestea au contribuit de fapt la adâncirea crizei, pentru că au contribuit la lărgirea ofertei de lapte. Dar, în concluzie, părțile, toate părțile interesate cu care au discutat au salutat existența plăților directe și și-au exprimat uh, îngrijorările privind viabilitatea pe termen mediu și lung a acestui sector. Ținând seama de uh, ponderea plăților, direct, uh, di, plăților directe, nu cred că este o, o surpriză. Deci, pe termen lung, ca, ca măsură de tranziție, plățile directe sunt, uh, sunt în ordine, însă ar trebui să ajungem în situația în care toate aceste exploatații să poată să se întrețină, să supraviețuiască singură. Deci am examinat toate aceste elemente și care au fost concluziile noastre. În primul rând, în cadrul PAC actual există un cadru bogat de măsuri care pot fi aplicate în sectorul bovinelor. Deci, nu cred că avem nevoie de măsuri noi neapărat, pentru că pot fi făcute foarte multe lucruri și în cadrul actual am putea să facem mai multe decât se fac în acest moment. Am examinat în mod specific trei opțiuni pe care le-am discutat uh, și cu unii din actorii implicați. Sunt opțiuni care nu sunt uh, nou-nouțe, în grupul de lucru pentru buna funcționare a pieței, de exemplu, se, au fost vehiculate și aceste opțiuni. De exemplu, să introducem o primă de păscut pentru vacile care alăptează și pentru cele de carne. Să ne apropiem de sistemul din statele UE 13 și să încercăm să remunerăm pășunile cumva similar cu măsurile de ecologizare care garantează biodiversitatea. Austria recurge, de, de exemplu, la, o asemenea, la un asemenea sistem care însă este limitat doar la regiunile muntoase, la regiunile alpine. Acest sistem ar putea fi extins și în alte părți ale Uniunii Europene. Apoi, uh, o altă opțiune, inițiativele de informare privind piața și măsurile de transparentizare a pieței, din, mai ales pentru carnea de vită. Cred că aici lucrurile pot fi îmbunătățite și apoi trebuie să uităm de diferențierea între produse și de promovarea instituțională a exporturilor, pentru că am văzut că Uniunea Europeană depinde de piața globală tot mai mult uh, când vine vorba de lapte și de carne de vită, deci capacitățile de export uh, trebuie să se îmbunătățească și, de exemplu, din punctul de vedere al uh, importurilor, exporturilor de carne de vită, relațiile cu Orientul apropiat se dezvoltă tot mai, tot mai mult și am recunoscut faptul că 2 milioane de euro fonduri suplimentare au fost uh, alocate de Comisia Europeană pentru aceste măsuri, însă cred că aici lucrurile pot fi îmbunătățite și mai mult. Și acestea fiind spuse, aș dori să-mi închei intervenția. Prezentația pełna, bardzo szerokie ujęcie. No i też długa, bo 40 minut, ale mogliśmy sobie na to dzisiaj pozwolić. Jeszcze raz dziękuję. Mulțumesc pentru prezentările dumneavoastră, pentru faptul că ați vorbit atât de mult și într-o manieră foarte cuprinzătoare. Experții au vorbit mai mult, dar astăzi ne-am permis acest lucru. Mai întâi întrebări. Da, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun că am primit documente foarte interesante cu privire la agricultură, și încă o dată, documentele sunt în engleză. Mie mi-ar fi plăcut să fie în limba franceză. Vă aduc aminte că Franța este una dintre principalele țări agricole, cu producție agricolă din Europa. Franța și Germania sunt printre principalele țări fondatoare ale acestei Uniuni Europene. 20.000 de exploatații din Franța sunt în pericolul de a fi desființate. Există un embargo asupra cărnii franțuzești în China. Dar să nu uităm că semnarea CETA va avea drept consecință importarea de 66.000 de tone de, bo- de carne de bovine la un preț cu 35 la 40% mai ieftin din Canada. Și de asemenea se vor elimina taxele vamale. Care sunt consecințele? Evident, concurența va fi complet neloială. La ora actuală, crescătorii vând sub costul lor de producție. De aceea, grupul nostru va propune prețuri minime garantate. La ora actuală, în Franța, rezultatul acestor politici agricole sunt că există mult mai multe sinucideri în fiecare zi în acest sector, în rândul oamenilor care lucrează în acest sector. Sunt date statistice. 20% din agricultorii francezi au încetat activitatea în Franța. Unul din cinci agricultori. Cred că vă puteți închipui care sunt de, ce dezastru este. E nevoie de mult mai mult de cei 400 de euro pe care trăiesc agricultorii. Și aș dori să vă întreb dacă Uh, veți continua cu aceste politici care practic ne ucid agricultura. Doamna Hoibuch. Vă mulțumesc, vă mulțumesc și pentru acest studiu. Am avut impresia că în legătură cu foarte multe puncte, abordarea a fost una foarte echilibrată eu nu sunt o susținătoare înfocată a exporturilor, de exemplu, însă recunosc faptul că șansele de a îmbunătăți exportul depind de evoluțiile economice și politice din statele în care se exportă. Deci este foarte bine să examinăm care este situația din aceste state. Ați spus că există un potențial mare de creștere în China Uh, Egipt și Indonezia, de exemplu, rămâne de văzut dacă aceste speranțe se vor adeveri sau nu. Un element care îmi lipsește este următorul. Nu v-ați uitat la coerența politicii uh, pentru țările uh, în curs de dezvoltare. Este un subiect poate mai puțin important la comisia noastră, dar care deseori este discutat în Comisia pentru uh, Dezvoltare și pe care ar trebui să discutăm și noi aici. Ați uh, amintit faptul că anumite rase de, de vite uh, sunt mai, ar fi mai rezistente și că acestea ar trebui să fie susținute mai mult și dacă vă, vă referiți la problemele unor rase, atunci la creșterea selectivă, alegerea selectivă a raselor, trebuie să înțelegem care sunt problemele reale și că asemenea probleme de sănătate aduc cu sine și costuri suplimentare. Mi s-a părut foarte interesant că ați arătat uh, diapozitivul cu numărul 19, unde este, unde este prezentată concentrarea, um, concentrarea exploatațiilor care cresc um, animale și acolo spuneți că uh, viabilitatea din punct de vedere economic a acestor ferme ar fi afectată de, de intervenția statelor membre. Și ați menționat și densitatea. Uh, pentru mine, 6, ceva, mai mult de 6 unități pe un hectar, mi se pare că este limita extremă, dacă nu cumva este uh, depășită limita extremă a numărului de, de animale crescute și în uh, regiunea de unde provin eu există o problemă din acest punct de vedere și uh, pe pagina 152 vă referiți la harta 19 și spuneți că această harta atrage atenția asupra faptului că există această problemă în jurul Beneluxului, sudul uh, Alpilor, Franța, și spuneți că este un număr prea mare de animale în zona respectivă, deci nu cred că este o problemă a, a opiniei, o problemă în uh, dezbaterea publică, ci o problemă reală în agricultură. Și bun, cu toate acestea vă mulțumesc din nou pentru acest studiu. Domnul Iar, vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și eu pentru acest studiu. Am câteva întrebări suplimentare. În primul rând, în ceea ce privește șansele de export, put, poate puteți să ne explicați de ce ar fi atât de important exportul în ceea ce privește carnea de vită, pentru că purtăm dezbateri uh, aprinse despre, despre export. Există anumiți colegi care consideră că dacă exportăm mai mult, depindem mai mult de volatilitatea prețului pe piața globală. Al doilea element important pentru mine, plecând de la cuvântul cheie, dimensiunea optimă a șeptelului, a numărului de animale crescute, deci a densității, câte animale de fapt până la urmă pot fi uh, pot fi crescute și există o legătură între densitatea animalelor și uh, numărul de ferme, pentru că mă gândesc la ce se întâmpla în RDG. Uh, în fostul RDG, densitatea animalelor se compară foarte bine cu situația din uh, țările baltice. Deci, nu știu, mie mi se pare că există totuși o legătură între numărul de ferme și densitatea um, animalelor pe hectar. Apoi, în ceea ce privește uh, plățile directe, decuplate. a spus că există un set de instrumente care permite regiunilor, statelor membre să facă ceva pentru a ajuta uh, sectorul uh, bovinelor, dacă este nevoie sau nu, și ați ajuns la concluzia dacă aceste uh, plăți uh, cuplate interferează, uh, au un impact asupra concurenței loiale sau nu, pentru că în Germania, de exemplu, aceste plăți au fost desfințate și aș dori să știu dacă concurența loială este influențată sau nu în în alte, în alte state membre. Și apoi, uh, ce se întâmplă cu sistemele de arendă și cum sunt influențate acestea de plățile directe? Ačiū gerbiamas pirmininkė, <clears throat> ačiū pranešėjams, iš tikrųjų buvo... Domnul Rope. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, uh, le mulțumesc și experților pentru prezentarea foarte cuprinzătoare, a fost foarte interesantă. Din câte am înțeles, toate informațiile statistice se bazează pe vechea PAC de dinainte de 2013. Ea însă s-a schimbat. Rezultatele probabil că ar fi diferite la ora actuală dacă am analiza informațiile din 2016. Sectorul s-a confruntat cu o criză majoră între 2014 și 2015. El a fost uh, foarte influențat de acestea. Toate concluziile care se bazează pe informațiile din 2013 ar trebui să fie considerate un pic um, depășite. Înțeleg că puteți folosi doar informațiile la care aveți acces, însă pe viitor probabil că ar trebui să folosim informații mai actuale sau tehnologii mai moderne din PAC. Afirmația dumneavoastră acum că numărul de exploatații cu vite scade, dar cererea și că cererea internă este saturată, cum se explică? Dacă numărul scade, atunci piața internă nu ar trebui să fie saturată, ar trebui să apară anumite probleme. Ar trebui să încercăm să prognozăm aceste lucruri și să ne gândim la anumite soluții. Ați mai spus că dacă nu există plăți directe, majoritatea fermelor nu ar fi profitabile. Plățile directe sunt uh, diferite în diversele state membre. În concluziile dumneavoastră, însă nu spuneți în mod specific ce influențe au plățile directe asupra țărilor, a fiecare țări în parte, pentru că Există astfel de diferențe. Nu putem spune că efectul plăților directe este asemănător peste tot. Diferențele sunt majore. Ați făcut anumite sugestii vis-a-vis -vis de provocările cu care ne confruntăm eu cred că ne confruntăm cu provocări și mai mari la ora actuală, de exemplu în statele baltice. Situația febrei porcine africane, ea nu se îmbunătățește, ba din potrivă. Și este o provocare majoră în statele baltice și în anumite regiuni ale Poloniei, de asemenea. Nu cred că ne putem limita la situația așa cum arăta ea în trecut. În țările occidentale, gripa aviară, de asemenea, a venit, a generat anumite probleme. Aș dori de asemenea să ne spuneți câteva lucruri legate de concluziile dumneavoastră. În concluzie ați spus că nu doar plățile directe, ci și prețurile au un rol important. Cum ne putem asigura că avem venituri mai stabile pe viitor? Vă mulțumesc. Doamna Aguilera, mulțumesc, domnule președinte. A fost un raport foarte interesant. Rămâne de văzut când vom analiza situația în atât de mult detaliu și în alte sectoare ale zootehniei în Europa. Aș dori să le mulțumesc experților pentru prezentarea lor și am câteva întrebări concrete. Ei au studiat aprofundat acest sector și au văzut exact cum stau lucrurile. E vorba de foarte mulți bani aici pe care i-am băgat în acest sector, dar încă nu s-a rezolvat criza. Deci am câteva întrebări concrete. Considerați că structura organizatorică a sectorului lactatelor îi iese de ajutor pentru creșterea concurenței, competitivității? Credeți așadar că structura sa vine cu o valoare adăugată semnificativă? Și a doua întrebare. Ați spus că avem nevoie în continuare de plăți directe. Însă, ce îmbunătățiri s-au înregistrat în acest sector, în mod concret, prin aplicarea pachetului lapte? Care sunt, în opinia noastră, îmbunătățirile constatate după acest nou pachet? Sau, dacă nu sunt, spuneți-ne și acest lucru. Dorim să știm dacă măsurile acestea au venit cu uh, anumite soluții pentru rezolvarea crizei sectorului. Domnul Agnew. Mulțumesc, foarte interesant. Am o întrebare rapidă pentru primul vorbitor. Ne-ați arătat uh, un uh, grafic cu privire la volatilitatea prețurilor care a, au crescut, a crescut uh, brusc după 2007. În acei ani, oare acea volatilitate nu s-ar putea explica prin prețuri sezoniere? Primăvara și așa mai departe, oare nu a fost nimic mai mult decât atât? Apoi, în ceea ce privește cel al doilea vorbitor și slide-ul de acolo cu um, primele pentru pășunat, sprijin cuplat facultativ. Țin minte, la oi exista o primă pe miei. Primeai 15 uh, lire pe, uh, pe oaie, pe oaie adultă. Rezultatul a fost că oamenii îngrămădeau oile. În momentul în care se, uh, se stabilea numărul de oi pentru care să se dea prima respectivă, indiferent cum arăta oile acelea, erau îngrămădite acolo ca să fie luate la numărătoare. Ținând seama de această lecție pe care am învățat-o și văzând sugestiile dumneavoastră cu prima pentru pășunat, îmi închipui că nu vă gândiți că oamenii pot continua să ceară din ce în ce mai mulți bani. Ar fi o legătură cu o rată de stocare, există un număr maxim pentru fiecare solicitant, pentru fiecare exploatație, s-ar aplica doar pentru uh, pământurile mai la altitudine, oare ne-ați putea da mai multe detalii cu privire la acest sistem? Și l-am auzit că domnul Loazo ne vorbește despre scăderea dramatică a numărului de agricultori în Franța. Noi, în Marea Britanie, considerăm că Franța are un sistem napoleonic în care pământurile au fost în continuu împărțite și exploatațiile nu aveau rentabilitate. În mod evident, era nevoie să aibă loc o ajustare și aș dori să-l întrebe domnul Azo, considerați că este corect că pur și simplu multe dintre acele ferme au, uh, s-au închis pentru că nu puteau avea planuri uh, adecvate de uh, afaceri. Și încă un aspect, dacă folosim bani publici ca să ajutăm agricultura, eu de multe ori m-am gândit că uh, poate s-ar putea folosească o anumită pensie cu demnitate. Se acordă unui fermier care iese la pensie o sumă forfetară și el apoi nu mai are voie să ceară subvenții pentru pământul său. Și atunci ce ar putea face? Ar putea lăsa pământul acela unui tânăr agricultor pentru o sumă modică Uh, și acel tânăr agricultor ar putea să continue să exploateze acel pământ și astfel s-ar putea um, rezolva problema divergențelor generaționale. Atât am avut de spus, mulțumesc. Doamna, uh, domnul Flanagan. Mulțumesc, a fost o dezbatere foarte interesantă. Unul dintre vorbitori s-a referit la fermierii care stau pe propriile lor picioare și dacă ar uh, concura cu fermieri din acea, de aceeași magnitudine din uh, restul lumii, este ca și cum i-am cere unui biciclist obișnuit să îl bată pe Lance Armstrong. Este imposibil și această comparație este validă în mod direct, pentru că unele dintre uh, um, drogurile pe care le folosea Lance Armstrong se folosesc și pentru a îmbunătăți, pentru a modifica alimentele noastre. Cum putem concura în astfel de condiții să respectăm niște standarde foarte înalte, în momentul în care condițiile de acolo de unde vin eu nu se pot compara cu cele din Brazilia. Mi s-a spus că Europa este un jucător major pe plan mondial, ca exportator net. Însă, Irlanda, noi nu putem hrăni vacile pe care le creștem, noi trebuie să importăm furaje. Și aș dori să știu ce sugestii aveți dumneavoastră, ce cale ar trebui să urmăm. Sunt foarte multe prezentări interesante aici, la comisia noastră. O prezentare interesantă se referă la proteine și tipul de proteine necesare pentru a hrăni fiecare tip de animal pe care îl creștem la ora actuală. Stomacul a fost comparat cu un uh, motor de reacție, unde e nevoie de combustibil de înaltă calitate, pe când la un motor obișnuit de mașină e nevoie de alte, alți combustibili. Oare pentru anumite animale vom fi mereu dependenți de soia și atunci oare vom putea crește noi soia? Dacă nu se poate, am auzit informații divergente pe această temă, dacă nu se poate atunci vom încerca să creștem alte tipuri de proteine, de exemplu lupine, și oare putem crește acele proteine care nu conțin toți aminoacizii necesari? Și atunci oare să creștem animale care pot digera acele proteine? Și atunci poate ajungem la situația în care avem un profit mai mare, dar cu un preț mai mic per, cap per capita, pentru că uh, toate inputurile, toate furajele vor putea fi furnizate din regiunea respectivă, fără importuri. Și atunci vom putea doar să vorbim despre carne de vită veritabil europeană, uh, vite hrănite din uh, proteine europene, iarbă europeană, furaje europene. Și din punct de vedere al schimbărilor climatice, de asemenea, ar fi mai pozitiv. Și aș dori să vă întreb ce părere aveți despre această idee de a, a ne îndepărta de un animal care depinde de proteine importate. Sau ce părere aveți despre faptul că depinde foarte mult de importurile de proteine? Și nu în ultimul rând, tot uh, un lucru care ține de autonomie, domnul Loazo s-a referit la CETA și la Canada. Cum putem face față importurilor din Canada? Tot vorbim de concurență aici. Revenim la această comparație cu transformarea oamenilor în uh, cai de cursă, supraviețuirea celor mai apți. Oamenii sunt împinși către boli mentale, către sinucidere prin această concurență. Se poate întâmpla din loc în aici colo, însă știm că asta se întâmplă în mod constant. Există un stres foarte mare pentru agricultori și în Canada și de partea aceasta a oceanului, în Europa. Și cine are de câștigat aici? Nu fermierii, pentru că ei, de fapt, chiar sunt în pierdere. Pe termen lung, această autonomie pur și simplu este din ce în ce mai uh, imposibilă la nivel european și aș dori să-mi spuneți ce opinie aveți în acest domeniu. Și în cele din urmă, dacă eu aș veni din Franța și dacă nu aș fi primit acest document în franceză, aș fi fost și eu foarte insultat. Mai bine ne-l transmiteți, așa salvați, uh, economisiți bani, economisiți, uh, uh, salvați mediul, nu ne-l mai trimiteți în scris, folosiți banii pentru imprimare ca să-l traduceți, pentru că dacă tot continuați să imprimați, vom muri cu toții. Mulțumesc, domnul Cred că această, acest studiu ne aduce câteva informații concrete, ne demonstrează cât, și, cât de instabil este întregul sector. Ați analizat doar uh, cifrele vitelor crescute, însă dacă ar fi <laughs> să ne uităm la câți oameni se ocupă de această activitate, am vedea că numărul a, a, tot, a fost tot în scădere și am avea nevoie și de, acea, și de această cifră, pentru că tot mai puțin oameni se ocupă de creșterea vitelor, își duc traiul de pe urma acestei activități. Și apoi, uh, exportul, uh, piețele de export sunt în continuare un lucru care țin de viitor și a spus că ar trebui să ne axăm pe uh, produse de calitate pentru a ne impune pe piețele de export. Dacă eu uh, dacă nu mă înșel, uh, principalul produs exportat în acest moment de Uniunea Europeană este laptele praf, nu, sunt, nu este carnea de calitate. Și apoi, plățile directe. Dacă este să ne uităm înspre viitor, trebuie să ne gândim dacă sistemul acestor plăți directe poate fi păstrat la nesfârșit. Există vreo șansă ca acest sector să supraviețuiască dacă plățile directe vor fi eliminate. Ați, ați amintit, ați dat exemplul uh, Austriei, care uh, ne oferă un exemplu foarte bun. Exploatații uh, ferme de mici dimensiuni care se axează pe, pe calitate, care reușesc să supraviețuiască și nu chiar, și nu doar să supraviețuiască, să se descurce foarte bine. Apoi, exporturile înspre Orientul apropiat. Eu v-aș spune să fim foarte precauți, nu doar din punctul de vedere al, al, al standardelor care trebuie să fie respectate pentru a garanta bunăstarea animalelor. Nu trebuie să, uh, trebuie să ne gândim uh, și la situația politică. Vedem ce se întâmplă în Turcia, în întregul Orient apropiat, în Rusia și așa mai departe. Uh, ne-a mai ars cu această minunată piață de export fiind trecut. Mulțumesc, acesta a fost uh, ultimul nostru vorbitor. Voi ruga acum Comisia să intervină. Thank you, uh, Chairman, and, um... Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să felicit Secretariatul Comisiei Agri pentru că a solicitat efectuarea acestui studiu. Rezultatele sunt foarte solide și vreau să felicit Universitatea Wahingen și uh, experții care au elaborat acest studiu. Cu siguranță în următoarele luni și dacă nu chiar în următorii ani, uh, cu toții vom recurge la uh, resursele foarte ample ale acestei baze de date. Studiul, din uh, punctul nostru de vedere, arată complexitatea situației, ceea ce arată că pentru acest sector este greu de găsit o soluție unică. Este un sector care este foarte integrat în sectorul laptelui, care este de departe sectorul unic cel mai important, împreună cu sectorul uh, vitelor, uh, reprezintă 40% din uh, valoarea de producție a agriculturii europene. E vorba de un sector care se află în miezul uh, politicii agricole europene. De aceea toate uh, informațiile prezentate în această după-amiază merită să fie studiate cu seriozitate. Sunt cu adevărat impresionant de eforturile dumneavoastră. Uh, Vreau să fac comentarii pe marginea a trei aspecte legate de activitatea noastră actuală la comisie. O activitate pe care o derulăm împreună cu profesioniști și cu reprezentanții ai sectorului. Desigur, noi dorim uh, transparență pe piață și uh, de aceea păstrăm legătura cu uh, organismele de supraveghere și încercăm să facem mai transparentă stabilirea prețurilor pe piață pentru toată lumea. Este cât se poate declar, nu doar pentru uh, observatoarele pentru carne, și organismele care supraveghează piața laptelui sunt foarte active și poate și mai uh, bine cunoscute dar oricum uh, și noi și ei uh, au dificultăți în uh, identificarea prețurilor și a formării, a modului în care se formează acestea. Noi trebuie să înțelegem foarte bine cum se formează prețul, pentru că acest lucru va fi important pentru toate inițiativele pe care le analizăm legate de volatilitatea prețurilor, de gestionarea riscurilor și uh, de toate celelalte acțiuni uh, ce vor fi uh, luate ca urmare a raportului privind uh, practicile comerciale neloiale. Suntem de acord că e vorba de o chestiune esențială și vreau să vă asigur că vom ține cont de sugestiile dumneavoastră de îmbunătățire. Un alt element uh, extrem de important la care v-ați referit reprezintă, or, reprezintă consumul la nivel intern, care scade, în special pentru produsele din carne. Fără nicio îndoială, carnea de vită este afectată, dar același lucru este valabil și pentru produsele lactate, ceea ce putem face pentru a menține consumul cel puțin la nivelul actual și pentru a promova produsele europene, care sunt produse de calitate superioară. Cred că ne va permite să lăsăm fermierii să obțină și prețul bine meritat pentru calitatea pe care o oferă. De aceea dorim să ne sporim cooperarea cu dumneavoastră și sperăm că ne puteți ajuta să înțelegem mai bine constatările studiului dumneavoastră. Pe scurt, cam atât doream să spunem. Încă o dată, felicitări Comisiei pentru invitarea acestor experți și uh, experților înșiși. Vă mulțumim pentru studiu. Îi voi ruga acum pe experți să răspundă la întrebări și comentarii. Voi începe cu prima întrebare primită din partea reprezentantului francez. S-a vorbit despre situația urgență și prețurile scăzute, parcă, poate că ar fi nevoie de stabilirea unui preț minim. Pacul ucide fermele, ați spus. Eu vreau să vă spun că suntem conștienți de evenimentele dramatice care au loc și de criza ce a avut loc recent. Înțeleg ce spuneți. Însă noi încercăm să ne distanțăm puțin uh, de situație și să vedem dacă fără PAC uh, situația ar fi fost uh, mult mai rea. Tocmai de ce am făcut uh, diferența între termenul scurt și termenul mediu. Pe termen scurt uh, sunt afectate plățile directe, dar uh, și sectorul laptelui a fost afectat și a fost uh, ajutat de plățile directe pentru a face față unei situații de crize. Pe termen lung însă, dacă depinzi atât de mult de plățile directe, nu este bine. Tocmai de aceea credem că sectorul trebuie să devină mai autonom, să fie mai uh, productiv. Am văzut că există un nivel mare de heterogeneitate. Există o problemă cu structura uh, fermelor. Dacă structura fermelor este atât, la o scară atât de mică încât ele nu mai sunt uh, fiabile, atunci poate că nu era propunerea introducerii unei scheme de pensionare, pentru că pe termen lung um, rezultatul este pozitiv, pentru că cei care renunță la afacerea lor creează loc pentru alții care au capacitatea mai mare de supraviețuire pe piață. Mă refer acum la al doilea vorbitor care a vorbit despre coerența cu economiile în curs de dezvoltare. Înțeleg uh, unde bateți, dar din cât uh, am înțeles noi uh, când ni s-a comandat acest studiu, nu ni s-a cerut să reflectăm în mod explicit asupra acestui aspect. Sper că înțelegeți că de aceea nu am analizat uh, acest uh, subiect, nu pentru că nu ne-a interesat. Sper că înțelegeți motivele noastre. Domnule Iar, ați, ați întrebat dacă întotdeauna e bine să recurgem la opiniile experților Uh, Dacă întotdeauna este bine să recurgem la export, mă iertați. Dacă privim din perspectiva dezvoltării, vedem că scade consumul de carne treptat. Vedem că producția de carne de vită crește, Poate că dacă crește în lume cerința de produse animale, de proteine animale, poate că și Uniunea Europeană ar trebui să contribuie la satisfacerea acestei cerințe. Vorbesc, sunt de acord cu dumneavoastră când v-ați referit la uh, problema cu fermele mixte și densitatea celor ferme în anumite zone. Uh, în țări precum Olanda, nord-vestul Franței, vedem că există probleme legate de uh, îngrășămintele naturale, de bălegar și de nitrați. Există scheme care vor duce la reducerea unui număr foarte important de uh, vaci de lapte, 90.000, pentru a întruni cerințele referitoare la nitrați. În anumite regiuni, dezvoltarea sectorului va fi limitată de restricțiile de mediu. Pur și simplu așa stau lucrurile. Domnul Rope a întrebat dacă recomandările nu sunt bazate într-o măsură prea mare pe vechea PAC. Poate că Așa este, dar noi am făcut o simulare pentru a combina modul în care se pune în aplicare depresiile directe în 2016 um, la sistemul de ferme care există. Măsurile din pilonul 2, pe de altă parte, sunt mult mai uh, bine orientate spre anumite tipuri de ferme, sunt mai precise. În această privință, am fost foarte limitați în privința plăților directe. Am uh, încercat să ținem cont de informațiile respective în măsura posibilului. Am mai primit o întrebare în legătură cu pachetul uh, laptelui și impactul lui. S-au cheltuit fonduri importante pentru sectorul bovinelor și sectorul lactatelor care este impactul pachetului laptelui. Acesta este format din mai multe elemente. Am văzut uh, o creștere a transparenței uh, pieței laptelui, s-a introdus observatorul, există și elementul grupurilor și organizațiilor producătorilor. Există un studiu care circulă și care încearcă să aducă ceva dovezi, uh, însă pentru mine el nu clarifică suficient de bine imaginea. Impresia generală însă este că um, s-a înregistrat o contribuție pozitivă. Cât despre cele uh, propuse legate de prima de pășunat, despre care ați, pe care ați comparat-o cu acea primă pe oaie. Uh, poate că acest lucru trebuie legat de densitatea de animale. Credem că dacă trebuie să impunem un, uh, o cerință, aceasta ar trebui să fie legată de densitatea animalelor. E o diferență totuși față de prima pe oaie. Vedem că a scăzut numărul de vaci care alăptează. Ce? Poate că am putea să folosim aceste informații pentru a recupera, într-un fel, această scădere, a o repara. Domnul Hausman a vorbit despre competitivitate. Sau domnul Iar, poate. E adevărat, dumneavoastră ați spus. Anumite părți interesate ne-au vorbit și ele despre acest lucru. Sunt preocupate de situație. Susținerea uh, cuplată voluntară este permisă în situații foarte specifice, în sectoare care se uh, confruntă cu uh, dificultăți. E vorba de sectoare care sunt în declin și care sunt în zone mărginașe. Ieri atunci pot primi uh, susținere, ajutoare cuplate, voluntare. Dacă vedem, uh, analizăm problema fermelor de vaci de lapte, în Franța jumătate din uh, ele primesc uh, ajutoare. ajutoare. Cum verificăm dacă fermele se află în zone marginașe? La fel se întâmplă și cu uh, specla de zahăr în Polonia. Oare tot sectorul este marginal? Poate că e prea devreme, dar dacă privim cifrele, uh, putem să ne facem o părere. Vedem despre cum se aplică acum uh, cum se acordă ajutoarele cuplate voluntare. Dar cred că putem să ne facem probleme legate de concurență, dacă privim uh, cifrele reale. Let me add some thoughts. There were uh, by several members Mai mulți uh, deputați au spus că ar fi bine să prezentăm mai multe date actualizate. Datele din raport sunt uh, cele mai recente date de care dispunem, uh, date din 2016, când am scris noi raportul. Analiza este bazată pe seturi de date colectate de Eurostat și de Comisia Europeană, cât se poate de cuprinzătoare și ele cuprind întreaga Uniune. Procesarea acestui tip de date durează în general 2-3 ani, deci este o perioadă care trebuie să curgă de la momentul colectării datelor și la momentul, și momentul trimiterii lor. De aceea, acum jumătate de an, în octombrie 2016, când noi redactăm acest raport, nu am putut decât să accesăm date din 2013 pentru uh, părți importante ale studiului, pentru că acestea erau cele mai recente date disponibile public. Cea mai interesantă perioadă din uh, perspectiva Parlamentului European a durat 2 ani nu am putut acoperi perioada aceasta decât uh, parțial, pentru că datele de la observatorul pieței uh, al Comisiei Europene este, sunt mai uh, curente. Datele structurate, regionale, sunt publicate cu o întârziere de minim 3 ani. Bardzo dziękujemy opracowanie, jak mówiłem, wyjątkowe. Aș dori să mulțumesc tuturor, vă, vă mulțumesc pentru că ne-ați uh, prezentat acest uh, studiu, un studiu foarte cuprinzător pe care îl avem uh, pe hârtie. Vedeți că este de mărimea unei cărți aproape și va fi foarte util pentru a înțelege care este viitorul acestui sector în contextul schimbărilor operate la PAC. Ne-am întrebat și noi deseori dacă nu ar, exista să, nu ar trebui să existe un sistem de prime pentru sectorul uh, bovinelor, pentru că soluțiile actuale vedem că nu funcționează de fiecare dată și modificările PAC afectează întregul ecosistem agricol, mai ales când uh, agricultorii, de exemplu, decid să um, recurgă la metode um, agricole organice și vă mulțumesc. O să revenim la studiul pe care ne l-ați prezentat dumneavoastră astăzi, dar acum putem să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, cu numărul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 știm că urmează să negociem, să continuăm negocierile deja destul de avansate cu Japonia, pe lângă negocierile portate cu SUA, statele Mercosur, Australia, Noua Zeelandă și așa mai departe. czekającego nas Brexitu. Eu am tu șerec notate, pregătovane. Ne-ar interesa de asemenea să știm și care va fi impactul Brexitului am uh, foarte multă notiță pe acest uh, subiect, însă cred că directorul uh, în funcție de la DJ Agri pe acest subiect, domnul John Clark, ne va prezenta această temă. Ne bucură faptul că și reprezentanții de la DigiSante sunt alături de noi în urma întrebării pe care le-am adresat-o pentru că acest subiect al importurilor de carne de vită din uh, Brazilia este foarte important. Domnul Kamal de la DigiSant este alături de noi. Vă mulțumesc pentru prezență și sper că veți reuși să ne oferiți mai multe informații pe acest subiect. Știu că a fost o întrebare pe care v-am uh, trimis-o în ultimul moment. Înțeleg că nu dispuneți eventual de uh, informații de ultima oră însă vom uh, fi recunoscători pentru o, orice informații uh, de care dispuneți. Și acum dau cuvântul domnului John Clark, care nu vizitează comisia noastră pentru prima dată. Am discutat acest subiect deja de mai multe ori. Pani directorze, prosimy. Și sunt sigur că prezentarea dumneavoastră de astăzi va fi la fel de interesantă ca și în trecut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sper că mm, după intervenția mea de astăzi nu va fi ultima vizită. O să încerc să-mi uh, organizez intervenția mea succintă, sper, în jurul a două subiecte. În primul rând, o să vă prezint uh, pe scurt uh, situația actuală a negocierilor comerciale și a altor activități internaționale și apoi aș dori să vă prezint uh, părerea mea privind uh, provocările viitoare din domeniul politicilor comerciale și care este impactul acestora asupra politicii agricole și politicii agricole comune din Uniunea Europeană. După cum ați spus, uh, Con Van Dijk și Michael Scalen de la DigiSante sunt alături de mine. Vă stau la dispoziție pentru a vă răspunde întrebărilor pe care le aveți, le aveți în legătură cu scandalul uh, recent al cărnii de vită importante în Europa din Brazilia. Ultimele evoluții acum. Pe frontul bilateral aș dori să încep cu negocierile purtate cu Japonia. Aici căutăm un acces cât mai extins uh, de piață pentru produsele agricole și un nivel mare de protecție a indicațiilor geografice europene. Un aspect unic al acestor negocieri se referă la faptul că avem doar o, interese ofensive în legătură cu sectorul uh, uh agricol. Nu am reușit să încheiem aceste negocieri cu Japonia în luna decembrie anului trecut pentru că fusese prea multe puncte deschise, însă avem intenția să încheiem acest, acest acord de liber schimb până la vacanța de vară. În ceea ce privește celelalte negocieri importante de care ne ocupăm, TTIP pe o perioadă de timp va fi înghețat Am prezentat uh, situația negocierilor TTIP în urmă cu câteva săptămâni prin publicarea unui raport comun și în ciuda regresului înregistrat pe marginea TTIP, avem o ordine de lucru foarte încărcată când vine vorba de acordul de liber schimb. Aș dori să menționez în primul rând statele Mercosur, știu că este un subiect deosebit de delicat pentru mulți dintre cei prezenți în această sală astăzi și vom continua cu toată precauția necesară um, negocierile acestui acord și ne bazăm pe sprijinul dumneavoastră pentru a transmite mesajul necesar statelor membre și statelor partenere Mercosur că există niște puncte spinoase de care trebuie să ținem uh, seama. Ultimele um, comentarii se referă la negocierile cu uh, Australia și uh, Noua Zeelandă. Acum discutăm documentele care vor guverna domeniile acoperite în aceste negocieri și în acordul de liber schimb. Uh, și după ce vom încheia acest uh, exercițiu de sondare a intențiilor, vom cere un mandat din partea Consiliului pentru a demara negocierile oficiale cu, oficiale cu cele două state. Și înțelegem din nou că aceste negocieri uh, sunt delicate în domeniul agricol pentru carnea roșie, pentru uh, zahăr, pentru sectorul laptelui, deci trebuie să fim foarte prudenți când vine vorba de accesul pe piață și să obținem rezultate bune pentru indicațiile geografice. Pentru a încheia imaginea negocierilor bilaterale, aș dori să vă spun că negociem cu Mexic. Sperăm că aceste negocieri vor fi încheiate pe parcursul acestui an. Negociem de asemenea acordul de liber schimb cu Filipina și Indonezia, Tunisia și Norvegia și Consiliul reflectă la posibilitatea demarării unor negocieri cu Turcia pentru a moderniza codul vamal existent între Uniunea Europeană și Turcia. Și cred că trebuie să insistăm asupra unor puncte în toate aceste negocieri. În primul rând, ne dorim rezultate echilibrate în uh, sectorul agricol, să obținem uh, rezultate bune din punctul de vedere al accesului pe piață, protejând în același timp anumite sectoare și apoi, în al doilea rând, standardele pentru siguranța produselor nu vor fi negociate, așa cum a ilustrat de altfel acordul de liber schimb CETA. Acordurile de liber schimb nu sunt doar instrumente de politică comercială. O parte tot mai importantă a agendei comerciale internaționale se bazează pe o cooperare multilaterală prin care încercăm să încurajăm bune practici agricole peste tot uh, pe planetă și în ultimii ani am înregistrat progrese din acest punct de vedere. Uh, conferința ministerială ONC de la Nairobi a fost un uh, succes. Uniunea Europeană a contribuit la acest succes prin abolirea subvențiilor de export și intenționăm să ne asumăm, o, să ne asumăm un rol de lider la următoarea întâlnire ministerială din decembrie din, Argent, din Argentina, concentrându-mă tot pe înlăturarea distorsiunilor uh, cauzate de intervențiile statului pe plan intern. Am discutat de asemenea dezvoltările, um, evoluțiile climatice și dezvoltarea durabilă și la începutul acestui an întâlnirea ministrilor agricoli din G20 de la Berlin s-a încheiat cu succes. Majoritatea membrilor au convenit să co- o coopereze pentru o mai bună gestionare a resurselor de apă, să combată rezistența la antibiotice și, în primul rând, să încurajeze investiții din sectorul uh, privat în sectorul agricol și alimentar din Africa. Acesta va fi uh, un punct cheie la summitul Uniunii Europeană Africa care va avea loc în toamnă. Deci toate aceste inițiative care depășesc uh, domeniul strict al politicii comerciale uh, insistă și ele, demonstrează și ele importanța politicii agricole, nu doar pentru crearea de locuri de muncă și ocupare, dar și pentru durabilitate și acum aș dori să fac un pas înapoi, să examinez puțin provocările cu care se va, se va confrunta politica comercială în domeniul agricol în următorii ani, următorul an sau următorii doi ani. Dacă ne uităm la contextul politic actual din Uniunea Europeană, observăm că cetățenii europeni au o atitudine tot mai critică vis-a-vis -vis de acordurile comerciale și vis-a-vis -vis de uh, fenomenul uh, globalizării. Este un element uh, prezent în multe din campaniile electorale din acest an din uh, Europa. Am văzut acest lucru și înaintea încheierii acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și, Europeană și CETA și există riscul ca această atmosferă să revină de fiecare dată când vom încheia asemenea acordul de liber schimb uh, pe viitor. Deci trebuie să discutăm cu toată seriozitatea despre acest fenomen al globalizării și, în plus, decizia privind părăsirea Uniunii Europene de către Regatul Unit aduce o, un grad suplimentar de nesiguranță în, uh, pe viitorul apropiat, însă, dincolo de aceste aspecte, pe plan internațional, politica comercială ale Uniunii Europene în lunile și anii următori se va confrunta cu un mediu mai dificil, atât în discuțiile bilaterale, cât și la OMC. S-ar putea să ne confruntăm cu mai multe dispute comerciale, foarte multe dintre acestea fiind uh, în relațiile cu SUA și China și, cu tot regretul, foarte probabil Rusia își va păstra uh, atitudinea actuală când vine vorba de politicile comerciale, uh, va menține multe din, uh, din interdicțiile impuse produselor uh, agricole justificate prin motive fitosanitare, de exemplu, și cred că Statele Unite ale Americii ne-au transmis uh, mesaje mixte privind politica comercială și angajamentul vis-a-vis -vis de liber schimb în general. S-a, SUA s-au retras în mod oficial din acordul transpacific. Și dacă această retragere Statele Unite, Unite ale Americii de pe scena internațională ar putea să ne aducă nouă anumite beneficii. Ar fi, acestea ar fi legate de extinderea relațiilor, aprofundarea relațiilor Europene cu Asia, de exemplu. Comisarul de resort, doamna Malmström, a declarat foarte clar că Uniunea Europeană este pregătită să umple vidul Uh, generat de Statele Unite ale Americii. Și am văzut că Mexic, state din Mercosur, Japonia, își doresc să încheie acorduri de liber schimb cu Uniunea Europeană, plecând de la argumente economice, tocmai pentru a demonstra că nu depind de Statele Unite ale Americii și pentru a demonstra că au în continuare o atitudine deschisă în această atmosferă de extindere a protecționismului și că își doresc să construiască mai degrabă punți și nu ziduri. Și pentru a vă prezenta un uh, context și mai cuprinzător, aș dori să vă amintesc cât de important este sectorul agroalimentar în un, al Uniunii Europene tocmai publicat uh, ultimele cifre pentru acest sector în anul 2016. Exporturi de mai mult de 130 de miliarde de euro și un surplus de 19 miliarde de euro. Și sectorul agroalimentar este, are o contribuție majoră la uh, surplusul de cont curent al Uniunii Europene. Deci este un, înregistrăm un surplus deja de șapte ani, ceea ce a adus beneficii acestui uh, sector. Există potențialul de a spori și mai uh, mult exporturile, așa cum ne demonstrează recentul studiu privind impactul cumulativ al acordurilor de liber schimb uh, în sectoare cum ar fi laptele, produsele de carne, alte produse alimentare procesate. Și acestea fiind spuse, recunoaștem că nu toate sectoarele beneficiază la fel de mult, de mult în urma acordului de liber schimb. Sectorul cărnii de vită, uh, orezul, uh, zahăr, amidon, în unele cazuri uh, carnea de pui, pe viitor s-ar putea să se confrunte cu o competiție mai acerbă ca urmare acestor, acestor acorduri de liber schimb. Însă, după cum am spus, nu dorim să liberalizăm aceste sectoare sensibile. Și pentru a rezuma și a mă apropia și de concluzii, pentru a face față provocărilor pe plan intern și pe plan internațional, cred, domnule președinte, că trebuie să ajungem în situația în care politicile comerciale să transmită și un set de valori, cum ar fi deschidere, cooperare și nu confruntare, stat de drept. Deci, cu alte cuvinte, să avem o abordare bazată pe valori a politicilor comerciale. Este ceea ce așteaptă cetățenii din partea noastră. Deschidere înseamnă să fim dispuși să ne uh, întărim cooperarea cu partenerii noștri, însă uh, Trebuie să explicăm pe viitor mult mai bine acordurile de liber uh, schimb tuturor părților interesate, în mod specific uh, fermierilor, în mod specific uh, celor care au exploatații agricole de mici, de mici dimensiuni, care au de câștigat, dar nu sunt întotdeauna convinși că aceste acorduri de liber schimb sunt în avantajul lor și că ele sunt în beneficiul general al sectorului agroalimentar care se confruntă și cu uh, problema fărâmițării, ceea ce înseamnă că mm, agricultorii au o poziție vulnerabilă în lanțul uh, agroalimentar. Am spus că nu vom sacrifica pe altarul uh, liberului schimb sectorul agricol, nu vom sacrifica standardele de siguranță am spus că vor exista clauze de salvgardare pentru sectoarele sensibile și pentru a face acest lucru ne bucură exprimarea îngrijorărilor și exercitarea de presiuni din partea Comisiei Agri a Parlamentului European în acest sens. Însă trebuie să înțelegem faptul că în că negocierile comerciale nu uh, se desfășoară pe o stradă cu sens unic și în agricultură uneori trebuie să facem anumite concesii pentru a veni întâmpinarea intereselor partenerilor noștri. Și decizia finală va avea un caracter politic, uh, cântărind uh, cele obținute și cele oferite de noi. Cooperarea cu partenerii am spus că este o valoare importantă, ceea ce înseamnă că trebuie să ne continuăm eforturile în organismele internaționale multilaterale pentru a ajunge la o egalitate de șanse și o să încercăm să ne păstrăm rolul de lideri la Organizația Mondială a Comerțului și trebuie să reușim să cooperăm uh, mai mult cu partenerii noștri când vine vorba de dezvoltare durabilă prin intermediul uh, acestor acorduri de liber schimb. Statul de drept este foarte important, acordurile încheiate trebuie să fie respectate și trebuie să avem o atitudine fermă în fața partenerilor noștri comerciali, să le spunem că trebuie să-și respecte angajamentele uh, pe care și le-au asumat. Este un lucru adevărat, mai ales în domeniul măsurilor fitosanitare. Aici partenerii noștri trebuie să garanteze Uh, proceduri transparente fitosanitare. Și o ultimă remarcă. DG Agri și domnul comisar Hogan vor însoți diferitele negocieri uh, comerciale prin intermediul unor uh, măsuri de diplomație agricultură, de diplomație agricolă prin promovarea unor produse agricole. Domnul comisar Hogan, de exemplu, va vizita Canada și Statele Unite ale Americii în această primăvară. Va vizita de asemenea Iranul și statele din zona Golfului Persic în uh, toamnă și vom fi prezenți la târguri agricole din China, în India și așa mai departe pentru a obține un mai bun acces pe piețele statelor respective. Și uh, observ, domnule președinte, că doriți să închei. Dacă îmi permiteți, aș dori să fac o legătură pe scurt între uh, politicile comerciale și modernizarea PAC. Agricultura europeană trebuie să profite la maxim de oportunitățile de pe piață internaționale, contribuind în același timp la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Nu e, este greu să găsim acest echilibru, însă PAC va trebui să-i ajute pe agricultori și pe producători să rămână competitivi și uh, vom examina cu toată atenția să vedem cum putem să-i ajutăm pe agricultori să devină mai competitivi cum vor reuși să facă față unor uh, piețe tot mai competitive prin uh, sisteme de sprijinire a venitului și alte uh, scheme similare. Următoarea PAC trebuie să îi ajute pe agricultori să-și îmbunătățească competitivitatea prin creșterea cererii locale, europene și internaționale pentru a se ajunge la sisteme de producție durabilă. Acestea sunt uh, elemente prioritare în viitoarea sau în exercițiul care se desfășoară acum pentru modernizarea PAC. Mă opresc aici, domnule președinte, însă, după cum am spus, aștept cu nerăbdare comentarii, întrebări. V-am spus că sunt însoțit de colegi de la DigiSante care vă vor vorbi despre Brazilia. Mamy, mamy czas, ja nie chciałem pana dyrektora ograniczać. Avem timp la dispoziție, nu am doresc să vă opresc, dar uh, ați tot repetat că urmează să concluzionați și poate de aceea v-am sugerat prin mișcările mele că ar trebui să încheiați. În momentul în care ați vorbit despre valorile care sunt transferate în comerț, cred că vă referați la valori etice, standarde, o mai bună protecția sănătății, iar aceste lucruri, evident, au de-a face și cu importatorii care cumpără de la noi. Domnul Michel Scanel este alături de noi acum. El ne va vorbi despre o temă de mare actualitate, care prezentat de la DG Sante. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi face mare plăcere să vă prezint niște informații actualizate cu privire la scandalul care a apărut în Brazilia pe tema siguranței produselor din carne. Am aflat despre acest scandal de, începând de vineri, din rapoarte din presă. Se afirma că există o fraudă la, nive- la nivelul serviciilor oficiale de control pentru controlul cărnii exportate am transmis o notă autorităților braziliene în aceeași zi, vineri, și am insistat să ne clarifice situația și să ne asigure că siguranța și uh, sănătatea animalelor din Uniunea Europeană nu sunt uh, amenințate de aceste dezvăluiri și am cerut acțiuni decisive. Pe parcursul weekendului am continuat uh, contactele la nivel diplomatic într-o manieră intensivă și președintele Braziliei însuși s-a întâlnit cu ambasadorul nostru și cu ambasadorii altor uh, țări importatoare, țări care importă din Brazilia. Președintele le-a oferit acestor ambasadori asigurări. Luni am avut oportunitatea de a revizui, de a vedea care a fost răspunsul uh, imediat al Braziliei. Nu am fost complet mulțumiți de asigurările care nu au fost furnizate. Am scris imediat Braziliei încă o dată și am cerut clarificări adiționale. Principala noastră îngrijorare se referă la uh, acele instituții care sunt implicate în acest scandal. Conform rapoartelor din presă, autoritățile polițienești din Brazilia s-au concentrat pe 21 de firme. Am identificat faptul că cel puțin patru dintre acestea au fost autorizate pentru export către Uniunea Europeană. Prin urmare, am insistat că autoritățile braziliene să scoată de pe listă aceste instituții, aceste firme, din așa numita listă aprobată pentru Uniunea Europeană. De asemenea, am uh, preluat legătura, am luat legătura cu uh, ofițerii șef veterinari din statele membre, în așa fel încât să le spunem să își alerteze um, inspectorii de la VAMA, de la frontieră, să fie în alertă. am dorit să ni se atragă atenția asupra oricărui uh, transport de uh, astfel de carne către Uniunea Europeană. De asemenea, am făcut un apel să crească nivelul de controle asupra tuturor importurilor de carne de animale din Brazilia. Controlele actuale sunt la un nivel foarte înalt, sunt trei niveluri de controle, identitatea, documentația și verificările fizice și am cerut să se crească mai ales verificările fizice, să se facă și uh, verificări de igienă. Astfel am dorit să, ne, să atenuăm nu doar riscurile imediate care se referă la cele patru uh, firme, dar am dorit să abordăm și problema exporturilor din Brazilia în general. Contactele noastre cu autoritățile braziliene continuă le-am spus că este inacceptabil pentru noi că am aflat acest, de acest scandal din presă, că nu există niciun fel de informații oficiale. Un asemenea nivel de corupție în acele instituții și în rândul propriilor uh, instituții de control nu a fost sesizat de autoritățile braziliene și acest lucru nu a fost uh, nu este acceptabil pentru noi. Autoritățile braziliene ar fi trebuit să detecteze faptul că ceva se întâmplă, ceva greșit se întâmplă, fără să le atragă atenția poliția asupra acestor aspecte. Le-am cerut ofițerilor veterinari să crească nivelul uh, verificărilor fizice. Ne vom întâlni cu ei vineri aici în Bruxelles și vom discuta, vom revizui sistemul actual de controle. Atât am avut de spus și dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Ați putea să ne prezentați oare magnitudinea acestei probleme? Nu ați putut să ne spuneți pentru că nu aveți o opinie, probabil încă vis-a-vis -vis de acest aspect, dar... Ne puteți spune sau nu? Mm, bine, atunci vom continua cu dezbaterea. Domnul Danta va lua cuvântul primul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând aș dori să mulțumesc Comisiei pentru informațiile vis-a-vis -vis de Brazilia. Au avut loc uh, astfel de scandaluri și în Europa și consumatorul uh, va avea de pierdut. Dacă nu se destabilizează singur consumatorul, îl destabilizează alții. În această lume turbulentă avem nevoie de siguranță. Am o întrebare pentru domnul Clark. L-am ascultat cu mare atenție. De când uh, l-am cunoscut, uh, el are același entuziasm pentru încheierea de noi acorduri. Însă, mi se pare că Europa va fi bulversată, va suferi schimbări majore de pe urma deciziei britani britanicilor. Știm că săptămâna viitoare, pe 29 martie, se va declanșa articolul 50. Marea Britanie este un mare jucător pe piața agroalimentară europeană. În Marea Britanie se importă foarte multe bunuri din uh, Europa. Se importă foarte multă carne, de exemplu, mai ales din Irlanda. Oare nu ar merita mai mult să așteptăm ceva mai mult ca să vedem ce strategie va avea Marea Britanie pe plan comercial? Oare în cadrul negocierilor pentru articolul 50 dorește să își păstreze relațiile privilegiate în domeniul agroalimentar cu Europa? Și astfel, noi vom avea o anumită poziție. Sau, din potrivă, dorește să uh, caute carne altundeva? De exemplu, în SUA, ca să aibă carne bună cu hormoni. Și atunci vom ști că va trebui să căutăm o altă piață de desfacere pentru cele două milioane de tone de carne pe care le exportăm la ora actuală în Marea Britanie. Atâta vreme cât nu avem o imagine clară a impactului uh, Brexitului asupra uh, pieței, nu putem lua niciun fel de decizie fără ca aceasta să fie uh, prea rapidă. Doamna Dodds. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc comisar, uh, reprezentanților comisiei care ne-au vorbit despre scandalul cărnii de carne din Brazilia. Eu sunt din nordul Irlandei, suntem o zonă exportatoare. Trebuie să respectăm cele mai înalte standarde definite de Uniunea Europeană. Acest lucru nu este bun doar pentru noi ca regiune, ci și pentru consumatori. Este un lucru bun pentru export, pentru comerț mă îngrijorează faptul că comisia a aflat de acest scandal, după cum am spus ei înșiși, din presă. Aș dori să ne spuneți de ce. Ce s-a întâmplat la nivelul inspecțiilor care ar fi trebuit să fie organizate la câteva dintre fabricile de care din Brazilia? Inspecțiile respective sunt continue? De ce nu am observat la timp problemele? Comisia are vreo idee de câtă vreme se desfășoară acest scandal și care a fost riscul pentru consumatori? Pentru consumatorii europeni. Agricultorii din regiunea mea sunt ultrageați. Ei trebuie să respecte cele mai stringente standarde și suferă cele mai exigente sancțiuni. Trebuie să ne asigurăm că există condiții echitabile în momentul în care încheiem acorduri comerciale. Mulți dintre agricultori din zona mea consideră că este o problemă și până în prezent nu am avut condiții echitabile. Mă la faptul că acele patru fabrici au fost scoase de pe lista autorizațiilor. Este o măsură bună m-ar interesa o actualizare mai regulată a, cu privire la aceste chestiuni pe viitor. Domnul Bove. Pentru început, am o întrebare vis-a-vis -vis de scandalul brazilian. Cred că informațiile furnizate de comisie sunt și primele intervenții ale colegilor mei arată într-adevăr că la ora actuală avem o problemă. Se vorbește despre patru fabrici. Foarte bine. Întrebarea este, dacă se poate întâmpla în acele patru, înseamnă că există o problemă la nivelul sistemului global de analiză și de inspecții sanitare în Brazilia. Dacă e o problemă la nivelul celor patru, atunci este o problemă întreaga Brazilie. Comisia de Agricultură din Parlamentul European trebuie să ceară ca Parlamentul să transmită un mesaj clar Comisiei. E nevoie de un plan. Uniunea Europeană trebuie să trimită în Brazilia oameni competenți care să lanseze, să relanseze expertiza sanitară asupra sectorului acestuia din Brazilia. Nu este suficient să spunem că vom pedepsi patru firme. Nu, întregul sistem sanitar din Brazilia este șubred. Trebuie să revizuim situația. Poate va dura un an, doi ani, dar cum ne putem închipui să avem o negocieri comerciale cu un partener pe care l-am prins cu mâța în sac? Este nevoie de revizuirea sistemului sanitar. Asta, unul la mână. Doi la mână, în ceea ce privește intervenția domnului Clark, acordurile comerciale. Discuțiile respective au avut loc după publicarea unui raport celor mai multe state membre. Se pare că raportul respectiv, din câte spun statele membre, nu din câte spun eu, nu este satisfăcător. Și chiar dacă ar fi satisfăcător, demonstrează clar că până în 2025 vom fi în pierdere. Deci vom avea un bilanț comercial dezechilibrat cu de cel puțin 30%. Situația este foarte problematică. Am vorbit despre bovine, despre porcine și așa mai departe. La nivel global, situația este foarte periculoasă. Însă, la ora actuală, continuăm ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic și vorbim chiar despre noi negocieri cu dictaturi. Vorbim chiar despre țara cu, care este pe primul loc la pedepsa cu moartea în lume. Așadar, aș dori să vă întreb ce nevoie avem noi de a exporta și de a încheia noi acorduri chestiunile agricole sunt întotdeauna ultima roată de la căruță în negocieri. Și doar în momentul în care se ajunge la sfârșitul negocierilor, se spune că trebuie să facem o, o concesie suplimentară pe agricultură sau alta. Deci întotdeauna există dezavantaje pentru agricultură. Pe de altă parte, avem și acordurile OMC despre care am vorbit data trecută. La ora actuală, intuiția îmi spune că Statele Unite vor face o nouă cerere pentru creșterea cotelor, însă acest lucru încă nu este ținut în, nu este luat în considerare de acordurile de liber schimb. Cifrele ne arată că vom avea un deficit. Pe undeva am impresia că Comisia DG Agri nu își face munca își bate joc de fermieri și de cetățeni europeni. În momentul în care Europa este pusă semnul întrebării, nu cred că e o idee bună să facem acest lucru cu cetățenii noștri. Doamna Aguilera. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să îl întreb pe reprezentantul de gestante câte ceva despre datele pe care ni le-a furnizat despre Brazilia. Din cât am înțeles eu din presă, problema a fost descoperită de autoritățile braziliene. În 21 de um, camere frigorifice din abatoare, ca să fie clar, uh, s-au uh, descoperit uh, probleme și e vorba de Printre acestea sunt patru întreprinderi care au licență de export pentru Uniunea Europeană. Din aceste patru companii, principalul exportator mondial, la nivel mondial, de carne de pasăre și de vită. Deci, cei care au descoperit problemele sunt chiar brazilienii. Noi nu am uh, detectat nimic în, pro, în controlele pe care le-a făcut Uniunea Europeană. Noi niciodată n-am găsit nimic în regulă acolo. Aș vrea să știu uh, cum stau lucrurile. Pentru că am ajuns să știm uh, acest lucru pentru că autoritățile braziliene au găsit probleme. Dar la importurile noastre de la acești patru exportatori importanți noi la nicio frontiere n-am găsit nicio problemă cu carnea de vită și de pasăre importată din Brazilia. E ciudat, pentru că importurile sunt uh, semnificative, cele pe care le primim noi din Brazilia. Domnul Dantan s-a referit uh, la acest lucru. Pot apăra probleme cu consumul acestui tip de uh, produse care să ne afecteze pe toți. De aceea aș vrea să uh, clarificați foarte bine situația și ca informațiile să fie cât se poate de transparente. Uh, și domnule Clark, aș vrea să vă adresez și dumneavoastră un comentariu. Cred că trebuie să transferăm mai departe standardele noastre. Trebuie să avem acorduri cât mai reale, cât mai concrete. Dar avem o problemă importantă, pentru că noi aprobăm uh, acorduri și după aceea nu mai putem controla anumite exporturi pentru a ne asigura că cel care uh, importă, care transmite produsele în Uniunea Europeană, respectă standardele pe care noi le aplicăm în Europa. Uh, Aș vrea să-mi spuneți, uh, domnule Clark, ce părere aveți despre produsele ecologice importate din Chile, cu care avem un acord. De ce să negociați acum un acord nou de modernizare cu Chile, care face parte din statele cu care aveam acorduri de mult, ca și în cazul Mexicul, Mexicului. De ce produsele ecologice au fost uh, eliminate din negocierea unui nou acord cu Chile. Există o explicație sau pur și simplu uh, vrem să terminăm mai repede cu negocierile ca să punem uh, pe picioare acest acord cât mai repede? Mulțumesc foarte mult pentru prezența aici. Proszę Państwa, pojawił się temat brazylijski, ale jest zasadniczy. Iată că a a apărut problema Braziliei, dar desigur și cea a acordurilor comerciale care stă la baza problemelor. Haideți să nu lăsăm problema Braziliei să domine subiectul principal. Domnul Andriu, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să mulțumesc uh, celor doi reprezentanți ai comisiei uh, domnului Clark și care se la acordurile comerciale și celuilalt um, coleg. E adevărat că nu avem o săptămână bună nici pentru uh, cultura, agricultura europeană și nici pentru sectorul agroalimentar. S-a pus încă o dată sub semnul întrebării uh, capacitatea Agenției Europene de a efectua controlele necesare. Vom mai auzi despre acest subiect în zilele următoare și iată, a apărut și problema cu Brazilia, lucru care ne face să ne punem întrebări. Trebuie să liniștim uh, consumatorul, dar iată că au apărut două uh, chestiuni care ne pun într-o situație uh, de urgență. Este uimitoare scara la care există probleme în Brazilia. Cred că trebuie să nu facem niciun fel de concesie față de cei care au trișat. Avem și uh, exemple europene destul de recente, avem și probleme cu carnea de cal. Aș vrea așadar uh, să știu de la reprezentantul de gestante în mod concret ce măsuri vor fi luate în zilele următoare din partea noastră pentru a continua anchetele și pentru a reuși să ajungem la niște rezultate care să liniștească consumatorul european. Sunt uh, surprins de dinamica și optimismul piețelor, pentru că chestiunile sunt foarte complexe. Domnul Clark și președintele, când a introdus dezbaterea a spus că trebuie să avem valori comune, să respectăm cu toți aceleași standarde, aceleași norme de mediu, aceleași norme de sănătate animale. Dar poate că a venit uh, Uh, momentul să um, rezolvăm situația, pentru că, iată, în Statele Unite este un președinte nou și uh, este posibil ca lucrurile să se precipite. Și în uh, Franța sunt alegeri și acest lucru mă încurcă puțin, dar oricum e vorba de patru ani. Pentru mine, patru ani reprezintă o perioadă suficient de scurtă pe care putem să pregătim strategii. Trebuie să fim vigilenți și mă alătur colegului Dantin. Cred că trebuie să analizăm situația, în primul rând, la nivel european, pe piața internă. Și cred că trebuie să ne recâștigăm această piață, să o reevaluăm Iată că ne aflăm uh, în situația creată de Brexit, într-o situație complet nouă, de urgență, în care trebuie să reevaluăm piața europeană și cred că trebuie să repunem în discuție acordurile internaționale pentru că sectorul și filierele despre care vorbim astăzi să nu fie vulnerabilizate. Vă dau acum exemplul filierei porcului, care se confruntă acum cu uh, o criză importantă de când Rusia și-a închis uh, frontierele. China și-a deschis piața, ceea ce reechilibrează uh, piața cărnii de porc. Așa se întâmplă pe, uh, în lume. O filieră se prăbușește, alta merge foarte bine. Piețe se închid, piețe se deschid. Avem nevoie de instrumente de stabilitate pentru ca lucrurile să meargă bine pe teritoriul european. Dziękuję pan poseł Flanagan. Mulțumesc, domnule Flanagan, aveți cuvântul. Mulțumesc uh, foarte mult. Mă voi referi primul la comerț în general. Nu știu dacă a fost intenționat, dar eu am fost dezamăgit că domnul Clark uh, a lăsat problema unui acord comercial cu uh, Marea Britanie către sfârșitul intervenției uh, sale. Când uh, eram eu mic, dacă ceram mai mult, mi se spunea să termin întâi ce am în farfurie. Sunt un pic derutat. Acum ne aflăm în fața unei situații în care avem o, relații comerciale masive cu Regatul Unit, care sunt importatori neți. Uh, Ideea că ne putem gândi la uh, Brazilia, care sunt un exportator not și care uh, am constatat că dacă ești uh, în businessul de producere de carne de vită, poți să-ți tipărești chiar singur certificatul de export. De ce facem noi comerț cu acest partener îndepărtat în loc să facem negoți cu o țară care este importator net? Irlanda um, face 51% din exporturile sale agricole către Regatul Unit și lucrurile merg în ambele direcții. Eu întotdeauna am fost de părere că se, încor, se încheie acorduri comerciale din motive practice și nu uh, din cauza că se ceartă doamna cu domnul și urmează să divorțeze. Nu ne certăm ca nebunii și uh, ca oamenii furioși care vor să-și uh, arate ei uh, unul altuia. Irlanda și fermierii din Marea Britanie vor fi copiii care vor duce greul dacă acești părinți, mami și tati, nu se fac mari, nu se maturizează și nu fac ce trebuie bazându-se pe ceea ce este important, adică uh, să respectăm ce a decis o națiune suverană să părăsească Uniunea Europeană. Asta este, um, laptele trece frontiera într-o direcție și în cealaltă. Nu știu de ce ar trebui să facem asta cu Brazilia sau cu Canada, um, să facem comerț Irlanda-Canada, Irlanda-Brazilia. Cred că trebuie să ne concentrăm pe ce e mai important și mai bine pentru noi. Acum, revenind la problema vitei braziliene, mă întreb uh, cât uh, de multă carne de vită din Brazilie vine în Uniunea Europeană și uh, care sunt destinațiile principale, dacă aveți aceste informații. Mulțumesc! Domnul Dorfman are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că nu greșim dacă spunem că atunci când e vorba de agenda comercială, uh, trebuie să discutăm această problemă. La Düsseldorf a avut loc un târg uh, important, unul dintre cele mai mari târguri de vinuri din um, zonă și am discutat acolo cu foarte mulți reprezentanți ai sectorului care sunt preocupați de cum se pot deschide piețele de export din afara Uniunii Europene, cum pot avea acces la aceste piețe. Reprezentantul Comisiei are dreptate. Regulile jocului trebuie să fie corecte, clare și respectate de celelalte state membre. Iar uh, noi trebuie să vorbim cât se poate de răspicat și într-un limbaj ușor de înțeles. Avem nevoie de acorduri comerciale, dar pe de altă parte partenerii noștri mereu găsesc scuze și uh, căi uh, de a eluda intențiile acestor acorduri. Trebuie să punem capăt acestei situații. Vedem că situația se întâlnește în multe sectoare. Am folosit exemplul sectorului vinului să vă arăt ce fac alții. În China, de exemplu, piața crește rapid și dacă chinezii uh, încep să încheie acorduri cu Chile, cu Australia uh, și primesc uh, vin în China fără taxe vamale din aceste uh, zone, atunci această piață care crește rapid o vom pierde. Și nu va fi surprinzător că se întâmplă așa. Acest lucru uh, și potențialul acesta este evident pentru noi. Deci cred că ar fi inteligent să avem negocieri clare și dure pe subiecte precum uh, introducerea unei taxe vamale la importul de vin uh, către Regatul Unit și trebuie să le spunem uh, britanicilor că aceeași valoare va fi aplicată și în sens invers. Să nu creadă Regatul Unit că poate impune taxe vamale unilateral și că noi nu vom lua nicio măsură. Cred că nicio parte nu trebuie să mă acționeze așa, pentru că ar fi prejudicios pentru uh, ambele părți. Domnul Dorfman a vorbit despre acel târg de vinuri. Eu mă bucur că bem uh, vin roșu cu vita care nu e așa de bună, pentru că poate că vinul va limita efectele negative dăunătoare. Domnul Loazo are cuvântul. Mulțumesc, domnule uh, președinte. Toți agricultorii care sunt uh, afectați de acest acord de liber schimb își consolidează poziția. Uh, ei au tot interesul să aibă acces la piața noastră. Mercosur, Australia, uh, Noua Zeelandă, eh, toate au filiere de creștere de uh, ovine și porcine, bovine și porcine. Concurența, după cum știți, este reală. Eh, însă, prin semnarea unui acord, am agravat situația. Noi vrem să protejăm produsele prin indicații geografice, însă fără a agrava situația. Deja am semnat acordul, a fost o greșeală, haideți să nu agravăm. din cauza acestui acord, iată că multe exploatații europene nu vor rezista la concurență și vom pierde uh, cunoștințele și arta producătorilor europeni. Studiul arată că echilibrul comercial al Uniunii Europene va fi în general deficitară și că um, creșterea animalelor va fi afectată în mod deosebit. Riscăm uh, să devenim și mai dependenți de importuri în sectorul alimentar. Ar fi trebuit să spunem nu acestui tratat, acestor tratate de fapt. Iată ce vreau să vă întreb. Sunteți pregătiți să vă asumați răspunderea în fața sectorului afectat și când veți anunța sfârșitul acestor negocieri? Mulțumesc! Domnul Necov. La Milano a avut uh, loc în februarie primul uh, forum al orezului. Acolo reprezentanții ai uh, Bulgariei, Italiei și altor state au semnat o declarație solicitând recunoașterea acestui sector ca sector sensibil de către Comisia Europeană și importul fără drepturi vamale, fără taxe vamale, trebuie să fie limitat. Cultivarea orezului este specifică și joacă un rol important pentru gestionarea apelor. Are o înaltă valoare adăugată ecologică această cultură. Studiile arată că cultivarea orezului va fi supusă presiunilor din par- de către importurile din Vietnam și Thailanda. Acest lucru va duce la o scădere a producției. Cred că regulile fitosanitare și comerciale ar trebui să fie aceleași atât pentru Uniunea Europeană cât și pentru statele terțe. Întrebarea mea pentru Comisia Europeană este următoarea. Veți recunoaște sectorul orezului ca sector sensibil delicat în acordurile cu Vietnamul și Thailanda și veți uh, limita uh, derogările? Doamna Senra, mulțumesc, uh, domnule președinte. Vreau să vă adresez mai multe întrebări, pentru că mi se pare că sunt lucruri care n-au deloc bun simț. Când vorbește reprezentantele, uh, reprezentantul Comisiei despre diplomația alimentelor, aș vrea să vă întreb ce rost are să se deschidă piețele noastre pentru produse pe care le putem produce chiar noi aici, uh, cu agricultorii noștri, și ce rost are ca prin aceste acorduri pe care le semnați să se deplaseze um, um, producția și de ce trebuie ca domnul Hogan să meargă să uh, cheltuie bani în aceste țări cu care semnăm acorduri pentru ca ele să-și deschidă piețele pentru aceleași produse pe care chiar noi le vom primi aici. Deci produse similare. Eu nu înțeleg absolut deloc. Degeaba uh, studiez problema pe toate părțile. Nu înțeleg în beneficiul cui uh, sunt toate aceste măsuri. A doua întrebare pe care aș dori să vă adresez uh, în primul rând vreau să vă rog să ne dați mai multe detalii. Ați spus că uh, cu Japonia avem interese ofensive. Care sunt acestea? Cu Mercosurul? Uh, există uh, probleme agricole delicate acolo, să fim foarte atenți. Care e problema cu Mercosur? Explicați-ne. Cred că ați mers în vârful degetelor și nu ne-ați spus nimic esențial. Pe mine mă interesează, de exemplu, în ce moment și în ce punct se află acum negocierile. De asemenea, vreau să vă mai întreb ceva. Uh, care este poziția și care sunt obiectivele Comisiei pentru um, reuniunea OMC care va avea loc în Argentina în acest an? Pentru că eu uh, am auzit că vorbiți de OMC, dar nu ați spus nimic despre această reuniune și în final aș vrea să mai spuneți dacă ați evaluat în vreun fel uh, Cred că, de fapt, n-ați făcut-o pentru că n-ați merge mai departe cu nebunia asta. Dacă ați evaluat în vreun fel impactul pe care acest lucru va avea asupra IMM-urilor europeani și, în special, asupra zonei rurale, pentru că fiecare exploatație agricolă care dispare nu înseamnă doar că dispar locuri de muncă, înseamnă că dispar și locuri de muncă indirecte. Eu n-am văzut niciun acord comercial care să genereze suficiente locuri de muncă pentru a compensa toate pierderile generate. Mulțumesc. Am poseł agniu. I can remember sitting in this room. Domnul Agnew are cuvântul. În urmă 5, cu 5-6 ani stăteam în aceeași sală și uh, câțiva deputați din comisia noastră merseseră în America de Sud pentru că îi preocupa uh, impunerea iminentă a acordului cu Mercosur. Era vorba acolo despre standardele creșterii și uh, sacrificării vitelor în Mercosur, care nu erau aceleași ca în Uniunea Europeană. Uh, acești fermieri s-au întors și au spus, vai, dar totul este minunat. În mod evident, ei au arătat, au văzut, li s-au arătat ce a dorit Brazilia să le arate. Au auzit uh, exact ce au trebuit să audă. Brazilia este o țară colosală. Cred că este realmente imposibil pentru toate autoritățile braziliene să știe ce se întâmplă, de fapt, pe, uh, la fața locului. Când uh, ofițerii uh, comisiei au vizitat uh, abatoare, bineînțeles că li s-au arătat uh, cele mai frumoase. Când Europa a început să-și arate mușchii în abatoarele noastre, ni s-a spus că Iată, trebuie să uh, fim și noi la standarde pentru că importăm uh, și din alte țări. Și iată că car- prețul cărnii a crescut foarte mult. Și cu toate acestea a apărut scandalul cărnii de cal. Și era sistemul european care funcționa și care ar fi trebuit să funcționeze perfect. Și atunci, într-adevăr, uh, am început să vedem și noi clar cum stau lucrurile. Dacă vom continua să importăm carne de vită dintr-o țară ca Brazilia, în care cultura mitei uh, prosperă și atâta timp cât bifezi o găsuță pe un formular, totul este bine. Cred că singurul mod în care putem face acest lucru în mod corect este trimițând permanent inspectori din Uniunea Europeană la toate exploatațiile uh, din care exportăm uh, să se facă prin rotație ca oamenii să nu-și pună poalele în cap, ca să spunem așa. Pentru că același lucru se întâmplă, pentru că asta se întâmplă cu abatoarele noastre. Vin mereu uh, um, experți din alte țări să ne controleze. Poate că dacă facem așa, atunci uh, condițiile ar deveni mai echitabile. Dacă nu facem așa, nu am niciun fel de încredere în capacitatea Comisiei de a ne garanta siguranța alimentelor. Mulțumesc! Trzeba być większej wiary, panie pośle. Pani prezident Madie. Cred că trebuie să aveți mai multă încredere în oameni, în general. Și acum, doamna McGuinness. Trebuie să-i uh, răspund uh, comentariile lui domnului Agnew privind veterinarii străini în Regatul Unit. Am fost surprinsă să aflu că Regatul Unit depinde atât de mult pe veterinari care vin din, uh, din exterior Însă, revenind la acest subiect pe care îl discutăm acum, aș dori să vă întreb dacă prezentarea domnului John Clark ar putea să ne fie, să ne fie trimisă. Nu am putut să asist la ea pentru că am participat la Parlamentul Cetățenilor, aici, în sala vecină. Și apoi, în ceea ce privește Mercosur, și chestiunea Braziliei. Comisia Europeană a transmis autorităților din Brazilia și celorlalți parteneri de acolo uh, rezistența Parlamentului European privind uh, situația cărnii de vită, pentru că este un subiect foarte important pentru comisia noastră și în ceea ce privește carnea din Brazilia, avem o defalcare, este vorba de carne de porc, de vită sau toate cărnurile reprezintă o problemă, pentru că pe mine mă îngrijorează sugestia făcută că această situație s-a întâmplat deja de câțiva ani și aș dori să știu dacă acest lucru s-a întâmplat, dacă au existat verificări din partea Comisiei, chiar dacă din trecut am înțeles foarte clar că probleme pot apărea și în în Europa. Și pe, pe mine mă îngrijorează dacă există o suspiciune legată de un produs, atunci toate produsele din categoria respectivă vor avea de suferit, pentru că consumatorii vor fi îngrijorați în legătură cu produsele respective. Deci, Comisia ar trebui să clarifice dacă cele patru fabrici au fost scoase de pe listă, dacă nu, când uh, vor fi scoase de pe listă și dacă există în continuare transporturi de carne care din uh, fabricile respective care se îndreaptă înspre Europa. Domnul de casă, vă mulțumesc. Aș dori și eu să mulțumesc domnului director Clark pentru prezentarea sa. Luminam noi atitudinea administrației americane, trebuie să ne revaluăm și noi uh, poziția dacă americanii doresc să se îndrepte spre un protecționism mai pronunțat, atunci Uniunea Europeană trebuie să-și redefinească într-un mod mai agresiv poziția uh, pe plan internațional. Însă scandalul din Brazilia, legat de Brazilia, ne îngrijorează și mai ales, după cum a spus colega noastră Aguilera, ne întrebăm cum este posibil ca autoritățile europene să nu fi re- remarcat această problemă, să nu, fi știut ce se întâmplă decât din ziare. Ne îngrijorează acest lucru pentru că sistemele de control la graniță ar trebui să funcționeze. Nu știu dacă într-o anumită măsură va trebui să ne reevaluăm atitudinea față de statele Mercosur. Acest scandal este problematic și datorită dimensiunii pe care are, datorită cantității de carne implicată. Și principiul reciprocității trebuie să fie cel respectat. Există standarde europene stricte, există norme stricte în Europa care sunt respectate și este absolut necesar ca Comisia Europeană să se asigure că aceleași standarde sunt respectate în statele care doresc să exporte uh, în Europa. Este o condiție sine qua non pentru toate acordurile comerciale pe care dorim să le încheiem. Domn președinte, în momentul în care discutăm despre protecționismul american, trebuie să nu uităm că tot mai multe ambasade sunt interesate să discute, contactează biroul, secretariatul uh, comisiei noastre pentru a se informa în legătură cu modul în care avansează negocierile uh, comerciale. Deci se pare că aceasta ar fi o, una din reacțiile la protecționismul în creștere al americanilor. Relațiile comerciale au o natură bilaterală și toată lumea trebuie să aibă de câștigat în urma lor. Domnul Iar. Vă mulțumesc, am și eu câteva uh, remarci. Carnea stricată din Brazilia, în, prim, în primul rând. În comisia trebuie să vadă dacă a existat uh, o intenție uh, criminală și atunci cei responsabili trebuie să fie uh, trași la răspundere, aduși în, în, fața, în fața uh, justiției și uh, dacă a existat uh, o problemă de, de sistem. Um, cred că a doua problemă ar fi mai, uh, mai uh, problematică, însă aștept un răspuns din partea Comisiei Europene, să vedem ce se întâmplă. Și în al doilea rând, foarte pe scurt, pentru mine relațiile comerciale um, duc la relații pașnice și în aceste timpuri cu protecționismul Americii, Brexit și așa mai departe, este foarte bine să dispunem de alternativă. Dacă am respecta principiul formulat de Paolo de, de, de Castro, atunci nu ar trebui să, se, să întâmpinăm niciun fel de problemă. Pentru a ajunge la această situație, mai trebuie să mai, să mai lucrăm Însă trebuie să recunosc că în urma unor acorduri de liber schimb, agricultura nu întotdeauna va avea de câștigat. Însă, dacă agricultura în mare poate să-și aducă o contribuție, atunci uh, și are puțin de pierdut, trebuie găsite modalitățile pentru a o compensa. Deci să avem, să avem și o abordare bazată pe compensări. Domnul Agnew. Domnule președinte, doamna Mary McGuinness mi-a menționat numele, uh, a discutat despre veterinar și uh, abatoare. Avem uh, inspectori experimentați uh, foarte buni în abatoare și care, dintr-o dată, peste noapte, au aflat că nu mai e sufic- uh, suficient de, uh, de buni și că trebuie să fie înlocuiți și pur și simplu au fost uh, dați deoparte treptat. Ei bine, în uh, Regatul Unit uh, trebuie să faci școală timp de șapte ani pentru a deveni medic veterinar și nu doresc să fie pur și simplu să, să fie dați deoparte, dar legislația europeană spune că trebuie să fie prezent un veterinar veterinar din alte state europene care au o pregătire între ghilimele echivalentă, le iau uh, locurile de muncă. Ceea ce a dus, desigur, la o nemulțumire profundă și după Brexit sper că această măsură uh, va dispărea. Mulțumesc în acest moment. Dau cuvântul reprezentanților Comisiei Europene. Cred că veți conveni dumneavoastră în ce ordine veți dori să răspundeți întrebărilor care v-au fost adresate. Vă mulțumesc, domnule președinte. O să vă dau și eu câteva răspunsuri. Michael se va referi la aspectele fitosanitare și Brazilia. În primul rând, câteva clarificări factuale. În primul rând, eu nu sunt un susținător uh, înfocat al uh, liberului schimb. Am o atitudine agnostică față de liber schimb în ceea ce privește agricultura. Comisia face propuneri Consiliului și Consiliul și statele membre sunt cele care decid să lanseze uh, negocierea unui acord de liber schimb și datorită uh, normelor OMC, agricultura nu poate să fie exclusă din negocierea unui acord de liber schimb. Eu, în calitatea mea de negociator, încerc să negociez cât mai bine aspectele care țin țin de agricultură. Deci am dorit să spun foarte clar, nu sunt niciun susținător, niciun opozant al acordurilor de liber schimb. În al doilea rând, domnul Bove m-a întrebat de ce negociem un acord de liber schimb cu Iranul. Ei bine, nu negociem un asemenea acord cu Iranul. Ce facem este să promovăm exporturile Uniunii Europene în Iran, o piață în creștere, care dorește să importe mai multă carne de vită, de oaie din Europa. Și al treilea aspect pe care doresc să-l clarific este următorul. Nu pot să vă spun nimic în legătură cu Brexit astăzi, începând de azi, în acest moment, Regatul Unit este parte integrantă a Uniunii Europene. Um, de când, nu pot să vă spun de când va trebui să ținem cont de Brexit în negocierile purtate de noi. Apoi, câteva comentarii privind diferitele acorduri de liber schimb. Sunt cu totul de acord cu doamna Aguilera. Într-adevăr, standardele europene trebuie să aibă un rol mai central în uh, negocierile pentru încheierea unui unor acorduri de liber schimb și eu sunt convins de această necesitate care va deveni o realitate în anii viitori. Domnul Nekov m-a întrebat ceva în legătură cu sectorul problematic al orezului. Vă asigur că orezul este un produs uh, sensibil în toate negocierile, nu doar în cele pe care le purtăm cu Vietnamul și cu Thailanda. Acele cu Vietnamul s-au încheiat și am, uh, nu am liberalizat piața orezului, am prevăzut doar o cotă destul de redusă pentru acest uh, produs. Uh, am discutat situația orezului și cu Thailanda și o discutăm și cu Statele Unite ale Americii dacă TTIP va fi reînviat. Doamna Senra Rodriguez mi-a adresat o serie de întrebări care este situația negocierilor cu Japonia și cu Mercosur. Negocierile cu Japonia sunt foarte avansate. Sperăm că acordul va fi încheiat până la vacanța de vară. Acesta este obiectivul declarat în mod public de președintele Comisiei, domnul Juncker, și de primul ministru Abe. Și sunt vești bune pentru agricultura europeană. În Japonia, în Japonia există o cerere mare pentru carne de porc, pentru vin, pentru carnea de vită, pentru produsele agricole uh, Uh, transformată și cred că uh, vom putea să facem niște afaceri foarte bune pe piața japoneză în urma acordului de liber schimb. Ceea ce ne va repune pe un picior de egalitate în relațiile cu țări cum este Chile sau alte state. Doamna Senra Rodriguez, de asemenea, m-a întrebat care este impactul acordului de liber schimb asupra um, agricultorilor, fiecare acord de liber schimb este însoțit de o evaluare a impactului care ne ajută să înțelegem care va fi impactul asupra diferitelor sectoare, inclusiv a agricultorilor care au exploatații de mici dimensiuni. De exemplu, am încheiat de curând uh, evaluarea uh, impactului cumulativ a tuturor acordurilor de liber schimb asupra unor uh, sectoare sensibile. Este un document accesibil de toată lumea o valoare în impactului care ne demonstrează că dacă am liberalizat în totalitate sectoare sensibile cum ar fi uh, carnea de vită, uh, zahăr sau carnea de pui, atunci, într-adevăr, prețurile, ocuparea din Uniunea Europeană ar fi afectate. Tocmai de aceea nu vom face o asemenea liberalizare completă. Pentru asemenea produse delicate, acestea nu vor fi niciodată liberalizate printr-un acord de liber schimb. Ar fi o nebunie să facem acest, uh, acest lucru. vom uh, recurge la uh, vom recurge la cote privind uh, di- diferitele uh, cote tarifare diferite pentru aceste produse uh, delicate. cu anumiți uh, parteneri avem o relație com- complementară. Apoi au existat câteva remarci privind uh, sectoarele sensibile. Am încercat să răspund unora dintre acest, acestea. Uh, Cineva m-a întrebat dacă partenerii Mercosur înțeleg cât de delicat este sectorul cărnii de vită și cărnii de pui pentru noi. Vă asigur că știu foarte bine uh, care este poziția Parlamentului European, a Comisiei Agri, a Parlamentului European. Uh, câțiva uh, parteneri, câțiva reprezentanți ai, repre, ai uh, statelor Mercosur sunt prezenți acum în sală și probabil că își notează faptul că pentru Parlamentul European și pentru Comisia Agria Parlamentul European carnea de vită este un sector deosebit de important. Au fost făcute comentarii privind uh, punerea în aplicare a acordurilor de liber schimb, importanța uh, respectării indicațiilor uh, geografice de către partenerii noștri și egalitatea de șanse în sectorul vinului, de exemplu avem anumite probleme legate de Japonia și de uh, China, care nu impun tarife vamale vinului importat din uh, Chile și din Australia și uh, cel puțin uh, în legătură cu vinul uh, ne dorim să avem același tratament din partea Japoniei. Nu, fac, nu putem să obținem același tratament din partea China pentru că nu negociem, nu avem un acord de liber schimb cu China. Apoi, OMC intențiile Comisiei pentru um, următorul an, următorii doi ani la OMC este să uh, introducem o nouă abordare a practicilor uh, de subvenții interne care afectează uh, uh, schimburile comerciale. Cred că trebuie să mai facem aici uh, pași înainte. Din păcate, interesul este restrâns la ONC pentru o liberalizare a piețelor suplimentare. Mă opresc aici, nu știu dacă am reușit să mulțumesc pe toată lumea prin răspunsurile pe care le-am oferit astăzi și acum îi dau cuvântul lui Michael pentru a vă răspunde în legătură cu chestiunea braziliană. Vă mulțumesc, domnule președinte. Revenind la subiectul specific al Braziliei, au fost adresate mai multe întrebări de ce am aflat doar din mass media de această problemă. Este un punct asupra care am insistat și eu. Um, vineri am aflat acest lucru și am fost primul, uh, cel mai important partener comercial al Braziliei care a intervenit în mod oficial și uh, am insistat asupra faptului că este o problemă faptul că am aflat despre această problemă din presă și mai mulți dintre cei care au luat cuvântul s-au întrebat dacă este o problemă de sistem, a sistemului de control în Brazilia. Este exact ceea ce am întrebat și noi. Am insistat că ne-am fi așteptat ca tocmai autoritățile de control al, al, ale Braziliei să fi uh, observat asemenea activități de fraudă dacă existau la magnitudinea prezentată în, în uh, mass media. Autoritățile din Brazilia continuă să insistă asupra faptului că faptul că această problemă nu ne-a fost comunicată în mod oficial se datorează separării uh, puterilor uh, de stat în Brazilia. Însă acest lucru nu reușește să ne explice de ce nu au reușit să detecteze aceste probleme prin activitățile normale de control. Apoi, am fost întrebați de ce sistemele noastre de control nu au detectat această problemă. Dacă fie prin auditurile pe care le facem în Brazilia sau la controle la frontieră. Cred că există această percepție greșită că în Europa lucrurile pot fi importate la liber din Brazilia. Nu este adevărat. Avem o politică foarte strictă privind importurile și în ceea ce privește situația din Brazilia, am efectuat audituri și controle în Brazilia, am descoperit probleme și pornind de la exemplu cărnii de vită. Uh, pe parcursul uh, anilor am atras atenția asupra problemelor existente și am încercat să găsim soluții lucrând împreună cu autoritățile din Brazilia, pentru că, însă, pentru că nu întotdeauna am primit asigurările uh, pe care le-am cerut, avem politici foarte stricte. Importăm, de exemplu, doar carne maturată, care vine doar de la fabrici aprobate, doar un număr mic de fabrici din Brazilia autorizația, au per, permisiunea să exporte în, Uniunea Europeană. Important de asemenea doar din câteva regiuni ale Braziliei. Deci aceste controle cumulative um, exercită presiune asupra autorităților și producătorilor de uh, carne de vită din, din Brazilia. Și poate vă aduceți aminte că în 2007-2008 am avut probleme mari cu cu carnea importată din Brazilia în Europa. Deci există o istorie adevărat lungă, nu doar în ceea ce privește carnea de vită, dar și de carne de uh, porc. Cred că Brazilia este cel mai important Uh, exportator de carne de porc pe plan uh, global, însă nu poate să exporte carne de porc în Europa datorită controlelor și problemelor ca, pe care le-am identificat în uh, Brazilia. Am văzut că nu ne respectă standardele și nu pot să mai exporte carne de porc în Europa. În ceea ce privește controlele efectuate la intrarea în Uniunea Europeană, după cum am spus deja, repet acest lucru, toate importurile din uh, Brazilia sunt verificate din punctul de vedere al documentelor și din punct de vedere fizic, prin controle fizice. Și cei care doresc să înșele, aș, aș dori, să, ar trebui să, să nu mai exporte în Europa, pentru că sistemele noastre de control sunt foarte eficiente. Am identificat anumite probleme, am discutat despre ele cu autoritățile din Brazilia și ca o consecință directă a acestui scandal care este în desfășurare, am cerut statelor membre să extindă controlele, mai ales controlele fizice, care implică, de exemplu, luarea unor eșantioane pentru a testa diferiți agenți patogeni, cum ar fi E. coli și așa mai departe. Și preconizez că statele membre vor da curs acestei uh, cereri pe care le-am transmis-o, ne vom ocupa cu veterinarii și șefi uh, vineri pentru a discuta tocmai acest subiect. Deci dacă există o problemă sistemică în Brazilia, preconizez că aceste pro, uh, controle ne vor atrage atenția asupra acestei probleme sistemice și vom putea să răspunde ca atare. Și avem o tradiție îndelungă uh, cu aceste răspunsuri stricte. De exemplu, în această săptămână Comitetul uh, privind uh, Comitetul Fitosanitar s-a reunit la Geneva și chiar dacă Europa este cel mai important uh, importator, vis-a-vis -vis de noi s-au depus cele mai multe plângeri pe criterii fitosanitare, spunând, fiind, pentru că suntem acuzați că am avea uh, standarde fitosanitare prea stricte, însă întotdeauna am insistat asupra faptului că Europa respectă normele existente. Atât pe piața internă cât și în relațiile externe, Europa respectă întotdeauna normele și suntem uh, mândri de acest lucru. Uneori acest lucru ne pune într-o situație vulnerabilă, de exemplu în uh, relațiile cu Rusia, care a impus uh, norme, a impus sancțiuni Europei nejustificate, însă uh, pe termen lung, doar așa putem să oferim garanțiile pe care și le doresc consumatorii noștri și doar așa putem să protejăm cel mai bine interesele propriilor noștri producători din punctul de vedere al siguranței și din punctul de vedere al productivității. Respectarea normelor uh, este calea pe care trebuie să o, să o urmăm. Și în concluzie aș dori să vă asigur că dacă dialogul ulterior cu Um, autoritățile braziliene nu va reuși să ne liniștească, dacă controlele efectuate de statele membre ne vor arăta că există o problemă mai extinsă, sistemică, și dacă uh, anchetele din uh, Brazilia efectuate de autoritățile de resort vor uh, sugera că problema este într-adevăr una mai profundă, mai extinsă, atunci uh, vor apărea și anumite consecințe. Poate vom reveni la situația în care eram în 2007. Uh, Mulțumesc. Dragi colegi, domnilor și domnilor, știți că există și Serviciul European de Acțiune Externă și poate ar trebui să discutăm și cu președintele Comisiei uh, despre această chestiune. Poate, poate Serviciul European de Acțiune Externă dispune de anumite unități care să dețin expertiză în domeniul agriculturii, în domeniul negocierilor uh, comerciale. Și mă gândesc că Um, există anumiți oameni în echipă care ar putea să se ocupe de acest subiect. Am o întrebare legată de comentariile dumneavoastră vis-a-vis -vis de întrebarea doamnei Senra și care este sensul acordurilor comerciale. Ați vorbit de anumite Ați folosit sintagma relatively complementary și ce vre vreau să spuneți prin aceasta? Și în al doilea rând nu mi-ați răspuns vis-a-vis -vis de chestiunea comercială. Cât, ce cantitate de care de vită a intrat în Uniunea Europeană și unde, dacă aveți aceste informații? Vă mulțumesc. Doamna Aguilera. Mulțumesc. Am o întrebare concretă pe care doresc să o adresez reprezentantului de Santem. Nu a comunicat niciun stat membru Comisiei faptul că s-au depistat probleme cu carne de vită importată din Brazilia sau carne de pasăre? Nu s-a detectat la importuri? Nu se fac verificări adecvate? Din câte am înțeles eu de la dumneavoastră, ați spus că la ora actuală doriți să întăriți anumite probe, anumite verificări. Și, domnule Clark, de ce încheiem un acord specific pentru Chile cu produse ecologice în condițiile în care trebuie să ne modernizăm uh, situația? Mulțumesc, nu cred că vor mai surveni alte întrebări, așadar, haideți să trecem la răspunsuri. Vă rog să răspundeți întrebările adresate. Mulțumesc. Pe prima întrebare, complementaritatea relativă a fluxurilor uh, uh, de comerț agricol. Spre un exemplu, către SUA noi exportăm în principal vin și uh, băuturi spiritoase, precum și paste, produse procesate, ulei de măsline. Invers, noi suntem principalul importat. Care este principalul import agricol din SUA? Știe cineva din camera? Migdalele. Nu suntem un mare producător de migdale. Și al doilea import este pasta de soia pe care o utilizăm pentru cafuraj. Apoi, comerțul cu Asia de Sud-Est uh, are trăsături asemănătoare. Există o complementaritate relativă. Asta nu înseamnă că întotdeauna facem comerț cu produse întotdeauna diferite, dar dacă facem comerț cu produse asemănătoare, există un motiv. Nu facem așa degeaba. Calitățile sunt diferite, consumatorii apreciază anumite, o anumită calitate și există și diferențe de preț. Și îmi cer scuze pentru faptul că nu v-am răspuns la întrebare. Dar e vorba despre produsele organice, acordul pe produse organice cu Chile. Recent am încheiat un acord bilateral cu Chile ca să recunoaștem echivalența uh, sistemelor fiecăreia de producție organică. Am făcut uh, un, uh, acest acord cu titlu autonom. Nu am dorit să așteptăm până la viitorul acord de liber schimb cu Chile ca să includem aceste chestiuni. A fost mai repede și mai convenabil să cădem de acord pe aceste teme acum. Acordul liber schimb încă mai are vreo 1, 2, 3 ani de așteptat. Deci răspunsul este foarte clar. Apoi, în ceea ce privește întrebările adiționale vis-a-vis -vis de Brazilia, Cifrele pe care le am eu defalcate ne arată că importăm 65.000 de tone de carne de vită din Brazilia. Asta în 2016. Un pic mai puțin de 1% din producția totală de carne de vită din Europa. Am cifre care mi arată că importăm uh, la carnea de uh, Uh, pasăre 1,3 miliarde de euro, în valoare de 1,3 miliarde de euro, dar am impresia că nu e cifra cea bună. Apoi, în ceea ce privește țările, pentru vită, țările la care va aștepta Olanda, în principal pentru că Rotterdam este portul de intrare către Europa în general. Deci, de acolo uh, carnea este transportată altundeva. Apoi Italia, Spania, Regatul Unit, Belgia într-o oarecare măsură. Nu am o defalcare pe țări pentru carnea de pasăre. Apoi, în ceea ce privește notificările din partea statelor membre, contactele pe care le avem cu statele membre, vă repet, toate transporturile de carne de animale este, sunt uh, supuse unor verificări triple la punctul de intrare. Fiecare transport este verificat. Acum ce se va întâmpla? Statele membre vor organiza verificări mai uh, bune, luându-se și eșantioane pentru verificarea pentru patogeni. Aceste verificări sunt permanente, sunt continue. Din 2016 au avut, s-au făcut 47 de rapoarte în sistemul de alertă rapidă privind importurile provenind din Brazilia. Pe toate am avut un follow-up. Aș dori să fac o diferențiere între acele alerte rapide și acest scandal. Acum ne interesează mai mult informațiile pe care le-am cerut autorităților braziliene și verificările adiționale impuse, care au fost cerute statelor membre. Și în urma acestor măsuri urmează să vedem că mai trebuie să introducem și alte măsuri de verificare. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc. Toate aceste chestiuni sunt extrem de importante. Cum altcumva am putea ca în noul PAC să consolidăm chestiunile de comerț? Cum putem vorbi despre noul PAC și despre situația cetățenilor și producătorilor europeni, fără o astfel de dezbatere ca aceasta de azi. Tocmai de aceea am dorit să strângem cât mai multe informații astăzi, în așa fel încât să putem uh, reprezenta interesele producătorilor, ale agricultorilor. Acestea fiind spuse, încheiem acest punct de pe ordinea de zi. Vă mulțumesc și pentru actualizările cu privire la scandalul cărnii braziliene. Vom reveni pe aceste aspecte pentru că sunt foarte importante. Sunt sigur că mulți sunt îngrijorați și în rândul opiniei publice. Am terminat cu punctul 13. Trecem la punctul 14. Aprobarea recomandărilor formate de coronatorii Comisiei Agri. Am avut o întâlnire în timpul sesiunii de dimineață. Sunt sigur că ați primit recomandările pe e-mail. Probabil veți primi și un uh, document înscris. Văd că nimeni nu dorește să comenteze. Considerăm că se adoptă. Nu avem chestiuni diverse. În următoarea reuniune este pe 11 aprilie de la ora 15 până la 18.30, apoi următoarea pe 12 aprilie de la 9 la 12.30 și de la 15 la 18.30. Cred că putem încheia această ședință. O a fost o ședință foarte interesantă. Mulțumesc tuturor pentru participare. Mulțumesc și interpreților. La revedere!